Bonjour. Je vous remercie. Bună ziua, vă mulțumesc și vă rog să luați loc și să faceți liniște. Deschidem ședința Comisiei pentru Dezvoltare Regională. Le mulțumesc membrilor prezenți și vă rog să adoptăm ordinea de zi a ședinței noastre. Dacă nu există observații, considerăm că ordinea de zi este adoptată. Proiectele proceselor verbale ale reuniunilor din 4-5 decembrie 2019 și respectiv 20-21 ianuarie 2020 sunt disponibile online. Vă propun de asemenea să le considerăm și pe acelea ca fiind adoptate dacă nu cumva se formulează obiecții. Considerăm așadar că aceste procese verbale sunt adoptate. Dragi colegi, aș dori în mod uh, formal uh, și călduros să salut uh, sosirea a trei noi colegi în grupul nostru după Brexit. Doamna Mebarek, din grupul Socialiștilor și Democraților, domnul Sofo, din grupul IDE, domnul Alfonsi din grupul Verzilor și doamna Gema neafiliată. Că la prezență de supleants, monsieur... Îi avem uh, și pe supleanții, domnul Gozi de la grupul Renew, doamna Parne Gronenberg de la grupul Verzilor și domnul Bushman și sper că toți uh, vor face figură frumoasă în cadrul comisiei noastre. Și ne bucurăm să putem colabora cu dumnealor. Știți că astăzi și mâine șefii de state și de guverne se reunesc la uh, convocarea președintelui Charles Michel pentru a ajunge la un acord cu privire la bugetul european. Președintele Consiliului a le-a înaintat uh, o propunere pe care cred că o aveți cu toții. Ați văzut că președintele Parlamentului European a indicat uh, faptul că această propunere este foarte îndepărtată și insuficientă de ceea ce are nevoie Europa în materie de capacitate bugetară adecvată pentru a finanța politicile istorice și noile priorități. Și sunt perfect de acord cu acest punct de vedere. Și președintele David Sassoli a reamintit de asemenea că Parlamentul European este dispus uh, să negocieze încă din noiembrie 2018, dar nu este dispus să um, suporte un acord cu orice preț. În ceea ce privește Comisia Regii, cred că sunteți cu toții de acord cu mine că nu putem să fim mulțumiți cu un buget uh, limitat care sacrifică politica de coeziune și marchează reduceri substanțiale. Am uh, studiat uh, cu cea mai mare atenție și în cele mai mici detalii propunerea președintelui Consiliului și trebuie să vă spun că consider că această propunere nu este nici echilibrată, nici echitabilă și compromite într-o foarte mare măsură buna punere în aplicare a obiectivelor de coeziune pentru următoarea perioadă de programare a fondurilor. Prin urmare, continuăm să acționăm uh, în orele care ne mai rămân până la Consiliul European, sperând ca situația să se schimbe. Și în funcție de rezultatele Consiliului de mâine, vă voi uh, informa cu privire la deciziile pe care coordonatorii le vor lua ulterior în numele comisiei noastre. Vă reamintesc că, că la ședința coordonatorilor am uh, luat în unanimitate decizia de a suspenda trilogurile politice până la Consiliul din februarie. Iar în același timp uh, am adresat uh, o scrisoare formală comisarei Eliza Ferreira pentru a-i cere să ne propună un regulament de tranziție pentru anul 2021. Iată care este stadiul actual. Vom urmări cu foarte mare atenție ce se va întâmpla la Consiliul European și vom reveni ulterior cu informații către dumneavoastră. A treia informare pe care aș dori să vă adresez se referă la misiunea noastră din Slovacia. Le mulțumesc tuturor grupurilor politice care până acum ne-au transmis numele participanților la misiune și numele reprezentanților în cele mai bune termene. Ați obținut cu siguranță sau veți obține în curând programul acestei vizite și uh, ați văzut probabil că se va discuta și despre um, tranziția energetică a regiunilor carbonifere și uh, vom merge în Slovacia la Privița în uh, regiunea respectivă unde ne vom întâlni cu autoritățile locale și regionale și cu reprezentanții sindicatelor. Este foarte important ca pe lângă vizitele obișnuite ale comisiei noastre în regiuni, ca programul nostru de vizită să fie în concordanță cu activitatea noastră legislativă. Și tocmai de aceea această vizită în această regiune de extracție a cărbunelui va fi foarte utilă în contextul uh, Fondului pentru o tranziție justă. Așadar, uh, fac astfel legătura cu următorul punct de pe ordinea de zi, care se referă la propunere de regulament pentru instituirea unui fond pentru o tranziție justă. Comisia Regii a fost uh, sesizată uh, pentru a face o examinare pe fond a acestui regulament. Grupul PPE mi-a comunicat numele raportului desemnat. Este vorba despre uh, colegul Manolis Kefalogianis, pe care îl salut și pe care îl felicit. Dumnealui va avea sarcina dificilă de a lucra cu toate grupurile politice pentru a veni cu o propunere cât mai bună, astfel încât uh, fondul pentru tranziție justă să fie cât mai just posibil și cât mai performant. Știu că toate grupurile politice sunt deja Uh, mobilizate să lucreze pe marginea acestui regulament și ne așteaptă um, o activitate foarte dificilă care începe încă din această după amiază. De aceea, pentru a marca lansarea acestor activități, uh, Uh, am hotărât să avem uh, această reuniune. Am avut de altfel și foarte multe reuniuni cu doamna comisar Ferreira. În această dupămasă, așadar, am invitat Comisia Europeană pentru o prezentare mai tehnică urmată de un workshop cu privire la Fondul pentru o tranziție justă, organizat de Departamentul Tematic B. Având în vedere importanța acestui subiect, vă invit pe toți să rămâneți în sală, deoarece informațiile pe care le vom obține din această prezentare, din această după-amiază, vor fi extrem de utile și ne vor ajuta să ne definitivăm poziția. Așadar, vom dedica această după amiază fondului pentru o tranziție justă. Aceasta este o propunere care reprezintă o prioritate absolută pentru Comisia noastră și pentru Parlamentul European. Fondul pentru o tranziție justă este un uh, fond complet nou care uh, are ambiția de a sprijini teritoriile cele mai afectate de tranziție către neutralitatea climatică. Aș dori să o salit o salut pe Ana Wagner, care este director adjunct al uh, Unității pentru Coordonare Politică și Gestionare Strategică din cadrul Digi Regio. Dumnea ei se află aici pentru a ne prezenta această propunere și îi dau de îndată cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, uh, distinși uh, deputați, uh, pentru că mi-ați oferit această posibilitate de a participa la o discuție despre fondul pentru o tranziție justă în urma propunerii Comisiei. Este o ocazie deosebit de importantă pentru noi să facem această prezentare și să ascultăm uh, ce întrebări aveți de adresat cu privire la această propunere și la contextul mai larg. Ambiția mea astăzi este să vă dau câteva informații detaliate în urma discuțiilor pe care le-ați avut deja cu comisara mea pe acest subiect. În plus, aș dori să stabilesc deja contextul pentru acest instrument care se numește Fondul pentru o tranziție justă. Acesta este ancorat în mecanismul pentru o tranziție justă care reprezintă Uh, componenta de investiție a pactului ecologic prezentat în luna decembrie anul trecut de către Comisie. Acesta are ambiția de a mobiliza aproximativ 100 uh, de miliarde de euro um, sub formă de investiții pentru a sprijini și finanța regiunile care sunt cele mai expuse la provocările de tranziție în toate statele membre. Mecanismul pentru o tranziție justă, care reprezintă contextul mai larg al Fondului pentru o tranziție justă, are trei piloni. Primul este tocmai Fondul pentru o tranziție justă și anume fondul care va fi pus sub umbrela politicii de coeziune alături de alte fonduri din politica de coeziune și se preconizează că acesta va genera, va genera investiții de 30 până la 50 de miliarde de euro, în principal prin acordarea de granturi sau fonduri nerambursabile. Al doilea pilon al acestui mecanism, lângă fondul de, pentru o tranziție justă, este o schemă de uh, tranziție dedicată care face parte din programul InvestEU, este un uh, produs uh, transversal preconizat să genereze investiții de aproximativ 45 de miliarde, în special prin crowding în investiții private. Aici sunt implicați actori privați și piața financiară. În ceea ce privește al treilea pilon, acesta se referă la uh, linia de creditare pentru împrumuturi pentru sectorul public cu implicarea BEI. Aici există o componentă de granturi și o componentă de împrumuturi. Practic este o linie de creditare combinată care va genera uh, investiții de 25 până la 30 de miliarde de euro în următoarea perioadă CFM. Acest al treilea pilon își propune să uh, strângă finanțare publică și se adresează în principal entităților din sectorul public. În ceea ce privește punerea la oaltă a acestor trei piloni sub umbrela mecanismului pentru o tranziție justă, există un instrument cheie și anume planul uh, teritorial pentru o tranziție justă. Conținutul și cerințele sunt stabilite prin această propunere referitoare la fondul pentru o tranziție justă. Odată ce aceste planuri vor fi elaborate de părțile interesate sub responsabilitatea statelor membre, se va asigura accesul la, toate cele, la toți cei trei piloni din mecanismul pentru o tranziție justă. La al doilea și al treilea pilon, ideea este că acești uh, piloni trebuie să aibă o acoperire geografică mai extinsă pe baza teritoriilor identificate în uh, planurile de tranziție care vor fi adoptate de către Comisie. Aș dori acum să mă refer la ambițiile pe care și le propune acest fond. Obiectul uh, și sfera de acoperire ale fondului fondul își propune să sprijine acele teritorii care se confruntă cu cele mai mari provocări socioeconomice rezultate din procesul de tranziție către o economie neutră din punct de vedere climatic la nivelul Uniunii Europene până în 2050. Așadar, acest fond își propune să abordeze provocările socioeconomice și nu să abordeze direct tranziția climatică. Sprijinul direct pentru tranziția climatică se poate uh, asigura prin instrumente de tranziție energetică cum ar fi uh, fondul pentru modernizare. Însă această idee este una distinctă și aș vrea să subliniez acest aspect pentru că acesta va contribui la atenuarea efectelor negative pe care le poate avea tranziția climatică asupra teritoriilor din statele membre. Această ambiție este reflectată în obiectivul dedicat. Acest obiectiv uh, va aborda uh, efectele sociale, economice și de mediu ale tranziției alături de mecanismul pentru o tranziție justă, care stabilește contextul mai larg pentru fondul pentru o tranziție justă, există și alte instrumente din politica de coeziune sau alte fonduri din politica de coeziune care stabilesc uh, contextul pentru acest fond, deoarece acest fond uh, este ancorat în politica de coeziune practic se încadrează în regulile din regulamentul dispozițiilor comune. Acum uh, se propune ca acest regulament uh, să stabilească regulile și pentru fondul pentru o tranziție justă. Acest obiectiv uh, specific este pe același nivel cu cele cinci obiective ale regulamentului Comisiei. În ceea ce privește resursele pentru aceste fonduri, Potrivit propunerii Comisiei, Uniunea alocă uh, 7,5 miliarde de euro. Aceștia sunt bani noi care vin uh, în plus față de propunerea pentru CFM a Comisiei din 2018. Aceste resurse sunt propuse la capitolul 3 pentru a îmbunătăți ă, acțiunile de mediu din CFM. Aceste resurse sunt obținute prin transferuri obligatorii de la FEDER ă, și de la Fondul Social European. Aceste transferuri ar trebui să fie de cel puțin 1,5 ori uh, suma alocării propuse prin fondul de ju- uh, tranziție justă și nu pot depăși um, triplul acestei sume, acestei alocări. Acestea sunt resursele disponibile pentru acest obiectiv. În plus, uh, scopul este de a proteja resursele politicii de coeziune uh, care sunt alocate pentru scopurile tradiționale a politicii de coeziune. Și acesta este și motivul pentru care aceste transferuri sunt plafonate la 20% din alocările naționale din FEDER și uh, FSE+, astfel încât să existe suficiente resurse și pentru aceste obiective și să existe un echilibru. Transferred toate acestea vor fi transferate și acestea sunt justificate în planurile de tranziție justă. După cum spuneam, este esențial pentru implementarea acestui fond de tranziție justă. Iar tipul de acțiuni care sunt prevăzute sau descrise în acest plan vor trebui să vină cu justificarea pentru transferuri. De exemplu, jumătate din acțiunile care sunt uh, prevăzute pentru a ajuta pe lucrători și pe cei care își caută un loc de muncă și cam jumătate din transferurile obligatorii vor trebui să vină din resursele FSE. Deci aceasta este ideea simplificată în spatele acestor transferuri. Ideea transferurilor este să ne asigurăm că există uh, un singur uh, tip de reguli și de bani care sunt implementate în funcție de obiectivele fondului de tranziție justă. Nu există reguli multiple care să facă ca implementarea să fie mai complexă, ci un set unic de reguli care sunt propuse. Din punctul de vedere al posibilităților pentru dotări uh, suplimentare, pentru a crește resursele, este o posibilitate care este prevăzută în articol, în perspectiva CFM. Resursele pot fi crescute în funcție de deciziile luate de autoritatea bugetară. Rata de cofinanțare va fi aplicată și ea pentru acest fond, în același fel în care s-a aplicat uh, pentru rata de cofinanțare pentru celelalte fonduri de politică de coeziune în special FEDER și FSE+. Din punctul de vedere al uh, susținerii și domeniul de aplicare pentru susținere, sunt două elemente cheie și obiective pentru implementarea acestei susțineri. Pe de o parte, se propune să se includă regiunile care se află în fază de transformare pentru a diversifica economiile lor, ca să fie mai puțin vulnerabile și mai puțin expuse procesului de tranziție din punct de vedere economic și, pe de altă parte, o bună parte din acțiuni se vor centra pe lucrători și pe aspectele sociale ale tranziției, astfel încât să se ofere o susținere pentru recalificare și perfecționare pentru lucrători, pentru cei caută, loc, caută locuri de muncă și pentru o incluziune socială a acestora. După cum vedeți, ceea ce se propune aici ține cont de elemente din FSE Plus și din FEDER, și propunerea prezintă și o listă exhaustivă a domeniilor, a sectoarelor de acțiune care sunt propuse spre susținere. Și aș vrea să mă refer aici la mecanismul mai larg de tranziție justă pe care l-am menționat, la al doilea pilon și la al treilea pilon există o acoperire geografică mult mai mare care va putea ține cont de toate intervențiile necesare și proiectele care sunt necesare pentru o tranziție climatică de succes. Însă fondul de tranziție justă, care este limitat din punct de vedere al fondurilor și din punct de vedere geografic, se va centra doar pe anumite regiuni și are deci un domeniu de aplicare mult mai restrâns. Din punctul de vedere al durabilității pentru mediu, există aici mai multe tipuri de intervenții și domenii care pot fi susținute. Și aș vrea să subliniez încă o dată că această susținere trebuie să fie aliniată cu principiul poluatorul plătește, însă măsurile de mediu și de durabilitate care au legătură chiar și cu anumite elemente necesare pentru a uh, promova partea de mediu în teritoriu, este susținută în mod tradițional de politicile uh, acestea cu anumite limite. Din punctul de vedere al eligibilității, planurile pentru tranziția justă sunt, centrate, sunt centrale încă o dată pentru eligibilitatea proiectelor și ceea ce vreau să spun aici este că obiectivul trebuie să fie susținut prin acțiunile prevăzute. Acestea vor trebui să fie acoperite și explicate inclusiv prin justificarea adecvată în planurile de tranziție justă teritorială și acesta trebuie să-și aducă contribuția în mod direct la implementarea planului. În cazul în care se oferă susținere directă oamenilor, cei care sunt uh, susținuți de uh, fondul de tranziție justă trebuie să fie cei care sunt afectați direct de acest proces de tranziție. din punctul de vedere al felului în care se construiește acest sistem de eligibilitate. Acesta ține cont, în primul rând, de investițiile care sunt elegibile în conformitate cu FSE Plus și Fondul de Dezvoltare Regională și, în plus, avem aici două domenii în plus care pot primi investiții suplimentare. E vorba de investiții productive în companiile mari și anumite măsuri de susținere pentru activități care își doresc să reducă emisiile de dioxid de carbon, însă acestea sunt condiționate de pierderea de locuri de muncă sau locuri de muncă în pericol și pot fi justificate doar prin uh, depășirea pierderilor de locuri de muncă sau pentru prezervarea anumitor locuri de muncă. Aș mai spune că acest lucru trebuie să fie repertoriat în plan și uh, trebuie să se respecte și regulile de ajutor de stat de fiecare dată. Din punctul de vedere al procesului de programare, și a condiționalității. Puteți vedea aici uh, principalele elemente cheie pe care le-am prevăzut la momentul acesta și felul în care propunerea se potrivește cu procesul de programare în curs. Știm cu toții că acesta trebuie să fie rapid, să uh, se realizeze la momentul potrivit astfel încât atunci când cadrul legal va intra în vigoare, probabil la începutul anului 2021, programul uh, programarea să fie suficient de avansată, astfel încât programele să poată fi prezentate imediat după ce intră în vigoare cadrul legal și programele să poată începe imediat oferind susținerea beneficiarilor. Cât privește procesul în sine de programare, Comisia a prezentat anumite elemente de analiză uh, care au legătură cu uh, planificarea pe țară și anexe care au de-a face cu fondul de tranziție justă. Acestea vor fi transmise, bineînțeles, și statelor membre chiar la sfârșitul acestei luni și aici reprezint, avem un punct de plecare pentru a vedea care sunt regiunile cele mai afectate și provocările esențiale. Este un punct de plecare pentru negocierile informale care au legătură cu elemente din fondul de tranziție justă și care vor trebui utilizate în negocierile în curs toate acestea vor trebui să fie incluse și în planurile teritoriale ale Fondului de Tranziție Justă, care vor oferi elementele esențiale pentru programare. Aceste planuri trebuie să fie coerente, ținând cont de angajamentele naționale, de planurile energetice și de mediu naționale și vor trebui să identifice în mod concret teritoriile la nivelul uh, NATS 3 sau chiar și mai jos. Deci suntem într-un program analitic uh, aici pentru a vedea care sunt teritoriile cele mai afectate și pentru a avea o descriere teritorială legată de acțiunile prevăzute, motivație, justificare pentru eventuale investiții care ar fi de făcut și pentru ca aceste planuri să fie adoptate într-un dialog constructiv între Comisie și statele membre și uh, programele cu susținerea din partea Fondului de Tranziție Justă. V-aș atrage atenția aici și asupra faptului că acest fond și programarea sunt incluse în cadrul de politici de coeziune, prin urmare implicarea partenerilor, parteneriatul și respectarea nivelului de multiguvernanță se va respecta și aici în conformitate cu uh, toate celelalte criterii și avem niște cerințe specifice în ceea ce privește implicarea partenerilor și descrierea acestei implicări uh, în planurile de tranziție justă, care reprezintă un element obligatoriu de informare în funcție de care se realizează și dialogul. Din punctul de vedere al metodologiei de alocare a fondurilor, am să vă prezint care sunt principalele criterii de care se va ține cont pentru alocări. Pe această listă vedeți că avem 5 elemente, cam jumătate din indicatori reflectă partea economică și emisiile de gaze cu efect de seră pe teritoriile sau în regiunile care sunt uh, afectate și cealaltă jumătate din indicatori reflectă problemele legate de ocupare, așa cum uh, sunt prevăzute ele în uh, fondul de tranziție justă. Trebuie să ținem cont, de exemplu, de emisiile de gaze cu efect de seră la uh, facilitățile industriale în regiuni cu utilizare intensivă a carbonului și, de asemenea, locurile de muncă în ceea ce privește minele de cărbune și lignit, avem, de, de exemplu, producția de uh, șisturi bituminoase și de turbă, alte elemente de care trebuie să ținem cont și se impune și o plafonare pentru a putea avea un criteriu de eficacitate și echitate. Plafonarea merge în două direcții. Pe de o parte, se ține cont de alocări, astfel încât nicio alocare națională să nu depășească 2 uh, miliarde de euro și, uh, pe de altă parte, se ține cont de intensitatea ajutorului pentru a, uh, o anumită perioadă de timp. Anumite corecții se aplică pentru a ține cont de uh, PIB-ul per capita în statele membre respective și pentru a asigura o concentrare a resurselor adecvată în țările mai puțin dezvoltate. Rezultatul acestei metodologii de alocare îl puteți vedea aici pe ecran, în tabelul din fața dumneavoastră. Aici aveți nu doar alocările pentru fondul de tranziție justă, ci încă două coloane cu sumele care vor fi mobilizate de către comisie prin celelalte două, două elemente ale mecanismului de tranziție justă. E vorba de implicarea BEI și de schema de tranziție justă. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și aștept uh, să analizați cu atenție această propunere. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă Wagner, pentru această prezentare atât de clară și vreau să vă mulțumesc pentru că ați rămas uh, alături de noi uh, și că veți rămâne alături de noi până la sfârșitul schimburilor de opinii pe care le vom avea cu experții. Sunt convins că vor apărea multe întrebări și pentru dumneavoastră în dezbaterea ce va urma și vreau să salut acum uh, prezența alături de noi a domnului Lambert Van Nistelrooy, fost coleg al nostru. Este o adevărată plăcere să ne revedem aici. În curând te vei afla chiar aici, alături de mine, pentru că vom organiza o întâlnire o întâlnire specială la care vei lua cuvântul pentru a ne spune care este perspectiva ta, punctul de vedere pe tema coeziunii în Europa. Vom continua acum cu prezentările din partea invitaților noștri de astăzi. Am să dau cuvântul primului expert, domnul dr. Vangelis Țimas, de la Centrul Comun de Cercetare, Domnul Țimas va vorbi despre oportunități și provocări pentru regiunile miniere. Am să vă dau cuvântul, domnule Țimas, vă rog. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, I'm waiting for the remote control. Mulțumesc. Aștept telecomanda. Permiteți-mi să încep prin a vă mulțumi dumneavoastră și membrilor Parlamentului European pentru că ne oferă ocazia să vă împărtășim constatările activității noastre de cercetare de la Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene cu privire la provocările cu care se vor confrunta regiunile uh, unde regiunile carbonifere ale Europei și mai ales să vă prezentăm oportunitățile care vor fi create și care trebuie să fie menținute și chiar extinse, oferind noi locuri de muncă și alte oportunități regionale de creștere. Pentru aceia dintre dumneavoastră care nu cunoașteți Centrul Comun de Cercetare, suntem uh, un uh, centru științific al Comisiei Europene și oferim dovezi științifice care susțin activitatea de uh, elaborare de politici. Împreună colaborăm cu colegii noștri de la DG Energie, DG Reformă și alte uh, servicii ale Comisiei. Din 2017 încercăm să înțelegem provocările cu care se vor confrunta regiunile care depind de cărbune în contextul tranziției către neutralitatea climatică. În acest context, am uh, lucrat la elaborarea instrumentului uh, de tranziție pentru regiunile carbonifere, un instrument foarte puternic și colaborăm cu statele membre oferind expertiză tehnică și științifică de care acestea au nevoie pentru a dezvolta modelele necesare care să le permită să avanseze în această tranziție fără a suferi impacturile negative legate de creșterea economică și de locurile de muncă în regiunile carbonifere. În primul rând, ce am încercat să facem? Să înțelegem provocările. E clar că tranziția către neutralitatea climatică va necesita uh, să renunțăm la uh, cărbunii, la cărbune și la alți combustibili fosili. Prin urmare, acest lucru va avea un impact asupra regiunilor al căror model de afaceri se bazează foarte mult pe cărbune. Șase state membre, chiar astăzi, au, uh, se bazează pe cărbune în uh, proporție de peste 20% din uh, nevoile lor energetice. Există 128 de mine de cărbune în 12 state membre în Uniunea Europeană, în 42 de regiuni NUTS 3. Ei bine, acestea acoperă aproape 3 sferturi din consumul european de, de cărbune, 72%. Acestea Uh, merg în 207 uh, um, centrale pe cărbună din 21 de state membre și acestea reprezintă 35% din generarea de electricitate din combustibil fosil în Uniunea Europeană. Sigur că statele membre uh, toate desfășoară o activitate de restrângere în ceea ce privește uh, utilizarea uh, cărbunelui și există planuri care au fost elaborate uh, și din... Uh, dar vedem uh, o oarecare scădere, în sensul că de la 150 uh, de gigawatts în, 2017, în 2016 Scăderea se prevede a fi la, a ajunge la 105 GW în 2025 și 55 de GW în 2030. Sigur că vom avea o imagine mai completă la vară, atunci când vem, vom fi uh, preluat toate planurile naționale de energie și vom putea să le analizăm. Ei bine, ce înseamnă aceste lucruri pentru diversele regiuni? Aproape un sfert de milion de oameni din Uniunea Europeană sunt, uh, lucrează direct în uh, industria cărbunelui. Majoritatea dintre aceștia, 190, 185.000 de oameni, lucrează chiar în minerit. Sigur că povara Uh, aceasta este diferită între statele membre și uh, anumite țări vor fi afectate foarte puțin, dar alte țări, cum este Polonia, de exemplu, aproape uh, aici aproape 130 de aproape 13.000 de persoane își vor putea pierde locul de muncă. Sigur că există și un număr foarte mare de persoane care sunt angajate uh, nu direct, dar indirect uh, în industria cărbunei. Deci aproape jumătate de milion de oameni care uh, au un loc de muncă legat de sectorul cărbunelui în momentul de față. Așadar, aceste locuri de muncă, după cum v-am spus, vor fi reduse semnificativ. Și noi estimăm că se, va, se vor pierde locuri de muncă cu 77.000 până în anul 2025 și până la 160.000 de locuri de muncă până în 2030. Asta e o provocare, dar trebuie să vedem și oportunitățile care vor decurge din această tranziție către neutralitatea uh, neutralitatea în ceea ce privește carbonul. Ce e important este că această tranziție să se facă într-o manieră justă, într-o manieră echitabilă, astfel încât nimeni să nu fie lăsat în urmă. Modelele care uh, trebuie dezvoltate trebuie să aibă, să asigure includerea tuturor uh, persoanelor, inclusiv din regiunile carbonifere. Deci e clar că avem în față o provocare globală, dar soluțiile vor fi de natură locală și regională. Și trebuie să ne gândim că atunci când proiectăm soluțiile și strategiile de tranziție pentru aceste regiuni, trebuie să luăm în considerare situația de renunțare la cărbune și la tot ce înseamnă asta, deci trebuie să luăm în considerare și impactul asupra societății, economiei, impactul de mediu și așa mai departe. De asemenea, trebuie să vedem cum anume noile instrumente pe care le vom avea la dispoziție, cum ar fi digitalizarea, de exemplu, sau noile lanțuri valorice, cum ar putea fi folosite în, pentru a susține aceste regiuni. Sigur că nu vom putea găsi o soluție care să se aplice tuturor uh, regiunilor care se bazează astăzi pe cărbune. Așadar, trebuie să găsim cele mai potrivite alternative pentru fiecare regiune, de exemplu, prin modernizarea uh, sectoarelor existente sau uh, modernizarea unor sectoare noi um, sau deschiderea de noi activități. Și sigur că se poate folosi uh, tradiția acestor regiuni în alte modalități. Deci, aceste eforturi pe care le vom face trebuie să aibă în centru oamenii și trebuie să minimizăm impactul decarbonizării asupra acestora. Prin urmare, trebuie să planificăm un sistem de restructurare treptat pentru a-i susține pe oameni să-și găsească un loc de muncă, un alt loc de muncă, să le oferim noi competențe, uh, programe de recalificare, astfel încât să-și găsească un loc de muncă potrivit Uh, după decarbonizare și după aplicarea Pactului Ecologic European. Sigur că nu se începe de la zero. Toate aceste economii au și alte sectoare uh, industriale care sunt înfloritoare și, sigur, uh, activul cel mai important, valoarea cea mai importantă, reprezintă oamenii. Oamenii care au și alte competențe de natură electrică, de exemplu, nu doar în minerit, au uh, Uh, cunoștințe foarte bune în ceea ce privește siguranța și de aceea uh, pot să-și găsească un loc de muncă și în alte sectoare. Eu vreau să mă focalizez asupra continuării modelului de afaceri în aceste regiuni, punând accesul pe uh, energiile regenerabile, mai ales energia eoliană și energia solară. Tranziția regiunilor carbonifere este deja în curs și există deja infrastructură de energie eoliană și energie solară uh, în zone unde există mine de cărbune abandonate. Un alt avantaj al acestor regiuni este acela că au teren disponibil, au infrastructură disponibilă, au acces, de exemplu, la electricitate și, cel mai important, este că există uh, o, un nivel foarte ridicat de acceptare al uh, instalațiilor industriale de către cei care locuiesc acolo. Pentru toți oamenii de acolo e foarte important să poată beneficia de programe de recalificare astfel încât să-și găsească un loc de muncă în uh, industrie alternative, cum ar fi industria energiilor regenerabile. Ce am făcut noi în ultimul an? Am încercat să analizăm potențialul energiilor regenerabile în aceste 42 de regiuni specifice. E bine, regiunile carbonifere vor juca un rol central în uh, procesul de transformare energetică. Am făcut niște calcule pentru a afla care ar fi potențialul tehnic pentru energie solară, eoliană și bioenergie în aceste regiuni carbonifere ale Europei și nu o să vă dau uh, toate cifrele pentru că le puteți găsi în raport. Uh, am publicat rapoartele și le găsiți în spatele sălii. Dar vreau să vă spun că, în primul rând, există un potențial de re- energii regenerabile pentru a o, pentru a acoperi cel puțin jumătate din energiile regenerabile necesare pentru îndeplinirea uh, țintelor europene până în anul 2050. Deci există potențial acesta doar în aceste regiuni. Uh, potențialul energiei solare este sigur foarte mare în sud, iar în nord uh, potențialul bioenergiei și energiei eoliene este foarte bine dezvoltat. Așadar, există un potențial semnificativ pentru una sau mai multe uh, opțiuni tehnologice diferite în toate aceste regiuni. E foarte important să vedem că există un potențial semnificativ uh, în renovarea clădirilor existente. Astfel, se vor oferi nu doar uh, noi oportunități de locuri de muncă, ci se va face față și problemei uh, uh, sărăciei energetice. Pentru că în regiunile carbonifere, care sunt în mod obișnuit regiuni cu venituri medii sau scăzute, clădirile de acolo nu uh, respectă cerințele de eficiență energetică și uh, ar dura foarte mult timp, poate chiar 100 de ani, să se schimbe în mod tradițional uh, clădirile la ratele um, curente, la ratele actuale. Dar uh, într-un proces de restructurare, um, renovarea clădirilor poate să îmbunătățească performanța energetică, să scadă facturile la energie și, de asemenea, să ofere locuri de muncă celor de acolo. Și sigur că trebuie să privim chiar mai departe, dincolo de energiile regenerabile. Să vă dau un alt exemplu aici. Oportunitățile de ocupare în uh, uh, fabricile de baterii, de exemplu, bateriile sunt esențiale pentru tranziția către neutralitatea de, în ceea ce privește carbonul, pentru că ne vor uh, putea ajuta să reducem emisia de gaze cu efect de seră în cel mai dificil sector, și anume cel al transportului. Deja s-au făcut uh, investiții foarte serioase, au fost anunțate uh, Uh, investiții uh, foarte importante și sunt deja cel puțin 13 uh, astfel de fabrici care sunt în construcție în Europa. O giga fabrică tipică poate să creeze locuri de muncă pentru 2000-3000 de oameni. Să vedem cum se poate traduce acest potențial în oportunități de ocupare. Dacă luăm în considerare obiectivele noastre pentru tranziția către neutralitate până în anul 2030, avem uh, obiectivele foarte clare în ceea ce privește energiile regenerabile, am calculat că până în anul 2030 s-ar putea crea până la 315.000 de locuri de muncă uh, în uh, procesul de decarbonizare și renovare. Și acest număr de 315.000 de oameni trebuie comparat cu cei 200.000 de oameni care lucrează astăzi în uh, sectorul carbonului. Sigur că uh, poate lucrurile nu stau la atât de roz pentru că anumite regi, mă rog, regiuni diferite au uh, un potențial diferit, respectiv nevoi diferite și poate nu toate regiunile vor beneficia la fel de pe urma acestei tranziții. Dar totuși există pe ansamblu un potențial important. Am încercat, de exemplu, să luăm mai multe regiuni și să vedem potențialul uh, și să calculăm uh, potențialul de creare de noi locuri de muncă. Și am grupat regiunile, cele, cele 42, în trei familii diferite. Sunt 28 de regiuni, deci mai mult de jumătate, care au un potențial foarte important de uh, uh dezvoltare de energie regenerabilă, de tehnologii pentru energii regenerabilă. Și aici trebuie să ne asigurăm că există o finanțare suficientă pentru dezvoltarea de energii regenerabile în acest sens. Există alte șapte regiuni unde potențialul este foarte similar cu cu uh, nivelul actual de locuri de muncă în sectorul carbonifer și aici trebuie să identifi intensificăm uh, susținerea pentru a le susține tranziția. Și, din păcate, există și șapte regiuni unde potențialul de creare de locuri de muncă în energiile regenerabile este mult mai scăzut decât uh, numărul de locuri de muncă în sectorul uh, cărbunelui. Deci, pentru aceste regiuni e foarte clar că trebuie investit pentru a se dezvolta uh, modele de afaceri alternative și sectoare, pentru a se dezvolta sectoare alternative care să creeze locuri de muncă. În încheiere, veți găsi în raportul nostru, sigur, toate informațiile referitoare la eh, toate aceste eh, studii la nivelul NUTS 2, eh, deci de regiuni administrative, de unități administrative. Vedeți potențialul pentru al renovării clădirilor, potențialul uh, dezvoltării de energii regenerabile în uh, minele de cărbune existente și abandonate și multe alte informații pe care le-am uh, uh, constatat în uh, activitatea noastră. Vreau să vă mulțumesc pentru această oportunitate de a vă prezenta rezultatele noastre și câteva mesaje în încheiere. E foarte clar că dezvoltarea energiilor regenerabile poate să faciliteze energie, uh, tranziția energetică și crearea de locuri de muncă în comunitățile postminiere, să spunem așa. Dezvoltarea de proiecte, sigur că trebuie să uh, beneficieze, trebuie să uh, presupune existența infrastructurii, terenului, uh, competențelor și uh, tradiției industriale, de aceea e necesară o cooperare foarte strânsă între companii, autorități de reglementare, investitori, uh, și toți cei care se ocupă de planificarea terenurilor cu comunitățile locale pentru a identifica cele mai durabile, uh, uh, cel mai poten, durabil potențial și pentru a maximiza dezvoltarea socială și economică a acestor zone. Vă mulțumesc! Doctor. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule doctor Timas, pentru această prezentare. Acum îl vom asculta pe vorbitorul următor, domnul Enrico Bota, de la Direcția de Mediu a OCDE. Dumnealui ne va prezenta o analiză a strategiilor de gestionare a tranziției și ne va arăta mijloacele pentru a asigura tranziția către o economie verde cu emisii reduse de carbon. După aceea îl vom asculta pe un al treilea expert, după care vom deschide dezbaterea cu membrii comisiei. Aveți cuvântul. So let me also join in thanking everybody for attending this Vă mulțumesc tuturor pentru participarea la acest uh, workshop și mai ales pentru că ați organizat un astfel de eveniment care este foarte important uh, atât la nivel european cât și la nivel mondial. Cred că suntem cu toții aici pentru a învăța cât se poate de mult uh, despre acest subiect. Eu am să vă prezint un studiu care a fost realizat de OCDE. În acest studiu, am încercat uh, să privim lucrurile din perspective diferite. Am încercat uh, să vedem mai întâi uh, ce știm despre impactul acestei tranziții, care sectoare vor fi afectate și ce lucrători vor fi afectați. Apoi am analizat experiențele anterioare în restructurile industriale să vedem ce a funcționat și ce nu a funcționat. După care am încercat să înțelegem care sunt soluțiile posibile ce ne pot ajuta să avem o tranziție justă și echitabilă echitabilă către o economie cu emisii reduse de carbon. Am să încep cu prima parte a acestui studiu, și anume ce știm despre tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon. Impactul general al acestei tranziții se preconizează a fi relativ mic. Aici avem un studiu OCDE care simulează impactul unei taxe pe carbon de 50 de dolari pe tonă. Cifra de referință este de obicei 30 de dolari pe tonă, o cifră foarte mare. Și apoi uh, se sugerează că impactul total al taxei pe carbon va fi de aproximativ 0,3% din locurile de muncă. Acest impact uh, general nu se referă doar la locurile de muncă pierdute, ci și la locurile de muncă create, pentru că vorbim despre relocarea locurilor de muncă. 0,2% este o cifră foarte mică. De ce? Ei bine, pentru că între 95 și 2005, deci în această perioadă de timp, în medie în țările OCDE am avut o rată de realocare a locurilor de muncă de 20%, deci vă dați seama că 0,3% este o cifră mică. Deci este o cifră mică, pentru că, în general, sectoarele cele mai afectate nu sunt principalii angajatori din uh, regiunile și țările în care se întâmplă acest lucru. Totuși, acest impact uh, mic general nu ar trebui să ascundă faptul că unele sectoare vor fi afectate mai sever. În primul rând, sectorul minier, care va avea o reducere de 8% a locurilor de muncă. Și apoi există și o schimbare în sectorul de generare a energiei. Aici este o trecere de la uh, generarea intensivă din punctul de vedere al carbonului către o generare cu emisii de carbon reduse. De pe acest slide trebuie să rețineți următorul lucru și anume că această tranziție va afecta un număr de sectoare, în general uh, sectorul de mm, extracție a cărbunelui, dar și alte sectoare energofage. Dar acesta nu este un proces doar de mm, uh, reducere a locurilor de muncă, pentru că lucrătorii, angajații se vor muta dintr-un sector în altul. Deci, într-o parte se pierd locuri de muncă, dar se creează locuri de muncă în alte locuri. Acum, ce știm despre lucrătorii din aceste sectoare? Nu știam că ecranul o să fie așa de departe că aș fi făcut și eu slide-urile mai mari sau scrisul mai mare. Forța de muncă este alcătuită în special din bărbați în aceste sectoare energetice. Deci, bărbații vor fi în principal afectați de această tranziție. În al doilea rând, Extinderea anumitor sectoare, precum generarea de energie cu emisii reduse de carbon, creează atât oportunități uh, cât și provocări și pentru angajații femei. Oportunități pentru că femeile pot începe să uh, joace un rol mai important în sectoarele care tradițional erau dominate de bărbați. Potrivit studiilor, de exemplu, femeile reprezintă cam 35% din forța de muncă în energiile regenerabile, față de 20-25% în sectorul energetic tradițional. Pe de altă parte, femeile care lucrează deja în sectorul energetic cu emisii de reducție de carbon lucrează mai degrabă în funcții administrative și mult mai puțin în uh, roluri tehnice. De ce se întâmplă acest lucru? Ei bine, se pot propune mai multe ipoteze. În primul rând, uh, femeile tind uh, să uh, um, ea tind să meargă mai puțin la facultăți cu specializări tehnice și inginerești sau cu specializare STEM, cum se numește. Pe de altă parte, uh, extinderea sectorului de energie regenerabilă creează oportunități și provocări și pentru femei și pentru bărbați. Apoi, un alt lucru pe care îl cunoaștem despre lucrătorii în sectoarele afectate de această tranziție este că în anumite țări aceștia sunt mai în vârstă decât media și mă refer în special la economiile sau la fostele economii planificate centralizat. Potrivit OCDE, costurile de uh, deplasare sunt mult mai, mare, mai mari, în sensul că pentru ei este mult mai greu să-și găsească un nou loc de muncă. Există mai multe motive pentru această situație, printre care faptul că probabilitatea lor de a participa la traininguri sau la cursuri de reperfecționare uh, este mai mică. Și bineînțeles există și alte motive. Now, this graph is extremely um, complex. Acest grafic este foarte complex, nici măcar nu o să încerc să intru în detalii, dar există două mesaje importante pe care vreau să le rețineți. În primul rând, tranziția va afecta lucrătorii atât, atât înalt calificați cât și uh, slab calificați. Deci când vorbim despre tranziție, nu trebuie să ne gândim doar la lucrătorii mm, uh, necalificați și cu studii inferioare, ci la toată forța de muncă tranziția, de fapt, uh, nu se referă la pierderi de locuri de muncă, ci la transferul locurilor de muncă dintr-un sector în altul. Iar pentru lucrătorii înalt calificați, acest proces uh, va fi un pic mai complex. Ideea este că trebuie să ne asigurăm că lucrătorii vor avea abilitățile necesare pentru a se muta dintr-un sector în altul. Care sunt abilitățile sau competențele necesare? Ei bine, depinde de unde lucrau înainte lucrătorii și unde își pot găsi un loc de muncă pe mai departe. Acest grafic ne arată că nevoile de formare pentru mineri uh, sunt în sectorul construcțiilor sau în sectorul afacerilor. Dar oricum nevoile de formare depind de experiența anterioară a lucrătorilor și de sectorul în care vor să-și găsească un nou loc de muncă. Ideea este că trebuie să se identifice cu atenție sectoarele potențiale uh, unde își vor găsi loc de muncă acești oameni. Și asta are legătură, bineînțeles, cu strategiile de specializare inteligentă. Aici uh, discutăm uh, modul în care sunt grupate uh, locurile de muncă în sectoarele de exploatare a cărbunelui. Există locuri de muncă în sectoarele energofage. De exemplu, OCDE a făcut un studiu pe 14 țări și a observat uh, că sectorul minier și sectorul siderurgic sunt puternic localizate. Există puține dovezi legate de măsura în care vor fi localizate locurile de muncă în aceste regiuni. Deci va trebui să analizăm aceste provocări, pentru că dacă lucrătorii trebuie să se mute într-un alt loc pentru a-și găsi un nou loc de muncă, asta va avea un efect puternic asupra vieții comunitare și de familie. Și în același timp, lucrătorii, mai ales cei mai în vârstă, care sunt reprezentați în aceste sectoare, ar putea chiar să refuze această tranziție către un alt loc de muncă. Deci această uh, chestiune, această dimensiune geografică este foarte importantă și trebuie avut în vedere. Acestea au fost provocările. Acum, care sunt soluțiile? Nu am să intru în detalii legate de acest slide, dar am să vă spun ce am făcut noi. Uh, ne-am uitat la restructurările industriale anterioare și am uh, încercat să vedem ce a funcționat și ce nu a funcționat. Și puteți găsi mai multe informații în publicațiile noastre. Studiile de caz ne arată că primul lucru pe care îl impune tranziția este o planificare pe termen lung. Experiența din studiile de caz ne arată că este un proces de durată. Schimbările structurale în sectorul cărbunelui pot dura până la 20 de ani. Deci când discutăm despre viziunea sau despre viitorul pe care vrem să-l creăm, este important să îi implicăm pe toți factorii de interes. De exemplu, în Alberta, Canada, unde acest proces de tranziție justă este în curs în momentul de față, a fost creat un task force pentru uh, a asigura că toate părțile interesate din comunitatea regională și locală, lucrătorii, angajații, contribuie la definirea viitorului regiunii. În acest context, uh, strategiile de dezvoltare locală ar trebui să identifice zonele de nișă și de avantaj competitiv, de exemplu, noi oportunități de exploatare a metalelor și mineralelor. Pentru că această tranziție uh, se referă la sectoarele metalurgice și metalifere. De asemenea, poate că fostele mine pot deveni instalații de stocare a mm, carbonului. În Germania, de exemplu, am uh, văzut că um, foste amplasamente miniere au devenit amplasamente uh, care au devenit chiar uh, situri UNESCO, care arată moștenirea zonei. Deci, odată ce se creează această viziune, trebuie să avem și politici referitoare la uh, competențe Acestea au succes atunci când sunt corelate cu nevoile de pe piețele locale ale muncii. Există state membre care au astfel de strategii, însă aceste strategii trebuie să fie uh, concepute astfel încât să se țină cont de mega tendințe, precum îmbătrânirea populației și digitalizare. Al doilea pilon se referă la politicile active de pe piața muncii. Ce înseamnă aceste politici? Sunt toate politicile care îi ajută pe șomeri să își găsească un loc de muncă, fie prin dezvoltarea competențelor, fie prin uh, adecvarea competențelor cu posturile disponibile pe piața muncii. Există mai multe politici care se încadrează aici. Uh, training pentru căutarea unui loc de muncă, adică uh, oamenii sunt învățați cum să-și scrie un uh, CV și cum să caute uh, locuri de muncă disponibile. Poate părea ceva banal, însă pentru o persoană care a lucrat atâția ani în sectorul cărbunelui, este foarte greu să se reîntoarcă pe piața muncii să-și caute un nou loc de muncă. Așa cum a menționat colegul meu mai devreme, există dovezi că unii lucrători din sectoarele intensive din punctul de vedere al carbonului uh, își găsesc uh, cu ușurință locuri de muncă verzi. Ei nu trebuie să învețe totul de la zero, ci doar să își facă o mică actualizare a cunoștințelor. O altă politică se referă la trainingurile antreprenoriale, care îi învață pe lucrătorii um, transferați, cum să devină întreprinzători și cum să lucreze pe cont propriu. Aceste politici au în general o rată de succes destul de mare, însă vreau să vă atrag atenția asupra faptului că nu putem să-i forțăm pe oameni să devină antreprenori, pentru că altfel consecințele financiare și psihologice pot fi foarte mari. Deci trebuie să fim foarte atenți cu acest tip de politici. Și în fine, al treilea pilon se referă la politicile structurale tranziția presupune relocarea capitalului și lucrătorilor dintr-un sector în altul. Și din aceste motive sunt necesare piețe funcționale care să se asigure că lucrătorii se pot adapta la noile condiții. Despre ce politici vorbim aici? De exemplu, proceduri uh, pentru a demara o afacere, pentru a promova antreprenariatul în uh, rândul um, lucrătorilor sau crearea de startup-uri la nivel local. Reforme uh, care pot duce la investiții mai mari, la inovare și la creșterea productivității. Sunt câteva politici ce trebuie implementate pentru a atinge aceste obiective. Și, bineînțeles, acestea necesită finanțare. În, în experiențele anterioare de restructurări industriale, au fost alocate fonduri mari pentru a ajuta regiunile în tranziție. În cazul acestei tranziții către o economie cu emisii reduse de carbon există o oportunitate. Există această posibilitate de taxare a emisiilor de carbon, care reprezintă o măsură importantă plus că se pot crește veniturile din impozite. Se estimează că un preț al carbonului de 30 de euro pe tonă, adică mai mic decât cel pe care l-am discutat până acum, ar genera în țările G20 aproape 1% din PIB uh, în plus ca venituri fiscale și veniturile fiscale deci s-ar ridica la aproape 1% din PIB. Sunt sume uriașe Bineînțeles că țările trebuie să hotărască cum să folosească acești bani, pentru că depinde de specificul și de provocările fiecarei țări. Însă este o sursă posibilă de venituri. Și în concluzie, aș vrea să vă spun că, după cum ne arată experiențele anterioare, sunt necesare mai multe politici pentru a facilita transferul lucrătorilor dintr-un sector în altul. Tranziția ar putea avea și o dimensiune de gen. Există dovezi că lucrătorii mai în vârstă sunt mai reprezentați în uh, sectoarele mm, cu emisii mari de carbon și pe de altă parte există și un aspect uh, regional important și de aceea acțiunile la nivel regional sunt foarte importante și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Merci beaucoup, Mulțumim foarte mult, domnule Bota. Și acum vom uh, da cuvântul celui de-al treilea expert invitat astăzi, domnul Gregory Clays, uh, care este uh, reprezentantul Institutului de Studii Bruegel și ne va face o prezentare a evaluării regulamentului pentru fondul de tranziție justă. Vă rog. Bună ziua tuturor și voi trece imediat la engleză pentru că documentul a fost scris în engleză la cererea Parlamentului. Bună ziua tuturor! Aș vrea în primul rând să mulțumesc Comisiei Regii pentru această invitație și pentru oportunitatea pe care mi-o dă de a face prezentarea unei valori atât de importante pe marginea propunerii uh, Comisiei pentru un fond de tranziție justă. Acest document a fost uh, redactat alături de trei alți colegi de la Institutul Bruegel și am încercat să ne centrăm pe două elemente. În primul rând, elementele esențiale ale propunerii și, în al doilea rând, să oferim Parlamentului European o evaluare precisă a propunerii și eventuale amendamente pentru îmbunătățirea sa. Am să încep uh, direct cu elementele esențiale ale acestei propuneri a Comisiei, foarte pe scurt, pentru că am avut o prezentare excelentă din partea Comisiei și detaliată. Foarte pe scurt, deci, cum spuneam, obiectivele principale ale acestui fond nou. Așa cum uh, se arată în propunere, scopul este acela de a reduce impactul procesului de tranziție prin uh, finanțarea diversificării și a modernizării economiei locale și atenuarea consecințelor negative asupra ocupării. Ce înseamnă asta? Înseamnă că fondul va oferi în primul rând granturi pentru a avea acțiuni uh, cum ar fi, de exemplu, susținere socială, deci investiții în capital uman, investiții în companii, deci la nivel economic și, de asemenea, amenajarea teritoriului. Iată trei tipuri de acțiuni care pot fi finanțate prin acest fond. Din punctul de vedere al mărimii acestui fond și de unde vor veni banii. Comisia prevede că vor exista 7,5 miliarde de euro bani noi la bugetul european. Asta se presupune că va veni peste propunerea Comisiei de CFM în 2018. Acești 7,5 miliarde de euro vor fi combinați cu transferuri obligatorii de la FSE și FEDER uh, și bani de cofinanțare la nivel național astfel încât între cele trei elemente se va ajunge la o capacitate de finanțare totală de până la 50 de miliarde de euro, cum a menționat și Comisia mai devreme. Din punctul de vedere al acoperirii geografice, fondul va fi disponibil pentru toate statele membre, totuși fondurile vor fi prealocate iar formula de prealocare este una destul de complexă, care ține cont în principal de două criterii esențiale. În primul rând, partea de emisii de gaze cu efect de seră în regiunile NUTS 2. Am să vă dau un exemplu în acest sens. Uh, regiunile NUTS 2 pentru Franța, de exemplu, corespund uh, regiunilor vechi și pentru Spania, dar nu știu cum să spun în engleză, nu știu care este termenul, e vorba de regiunile autonome ale Spaniei. Acesta este deci un criteriu al emisiilor de gaze cu efect de seră și, pe de altă parte, locurile de muncă uh, la ora actuală în uh, zonele miniere și în industriile consumatoare de energie. Proiectele eligibile sunt 11 activități care pot fi finanțate și care pot fi regrupate în trei categorii pe care le-am menționat și mai devreme, susținere socială, revitalizare economică și amenajarea teritoriului. Care sunt însă condițiile necesare pentru a accesa acești bani? Țările vor trebui să prezinte planurile teritoriale pentru tranziție justă și vor trebui să explice cum vor fi cheltuiți banii, în teritoriile unde este nevoie de aceste fonduri și să demonstreze că proiectele de finanțare respectă principiul de neutralitate climatică, care este obiectivul final. Acest plan va trebui să fie aprobat de către Comisie pentru ca fondurile să fie deblocate pentru statele membre. Iată deci o prezentare foarte succintă a propunerii. Am să trec acum la evaluarea pe care am făcut-o noi și de ce considerăm că se pot face îmbunătățiri la acest regulament, care sunt elementele pe care ar trebui să se centreze Parlamentul European din punctul nostru de vedere pentru a îmbunătăți această propunere. După cum vedeți, evaluarea noastră este una destul de critică. Recomandările pe care le facem nu sunt uh, doar pe aici, pe acolo, ci e vorba de modificări fundamentale pentru ca acest fond să fie într-adevăr util pentru cetățeni. În primul rând, sursa fondurilor. Noi considerăm că induce în eroare sau dă dovadă de naivitate dacă calificăm acest, acest fond sau acești bani ca fiind bani noi la buget. Pentru că știm că în cadrul CFM acordul se bazează pe numere agregate, indiferent că e vorba de 103 sau cât va fi el. Nu știm deocamdată care este acordul, dar în mod clar se va ajunge la un acord între statele membre și Parlament și știm că fondul de tranziție justă va trebui să intre în cadrul acestui CFM, deci în aceste cifre care vor fi hotărâte. Deci dezbaterea în legătură cu banii noi este irelevantă pentru că știm că propunerea actuală a Consiliului este cu 240 de miliarde mai puțin decât uh, ceea ce propune Parlamentul oricum. Pe de altă parte, dacă ținem cont de faptul că E vorba de niște cifre agregate. Acești 7,5 miliarde vor fi practic luați din alte programe europene. Deci trebuie să verificați de unde vin de fapt acești bani și eu cred că probabil că vor veni din politica de coeziune, ceea ce înseamnă două lucruri. În primul rând, va fi vorba de un fond care va lua bani din altă parte, va lua 7,5 miliarde de euro de la politicile de coeziune, de la anumite țări, și am făcut aici o estimare în documentul nostru pentru a vedea cam de unde ar veni banii și încotro s-ar îndrepta, deci spre ce țări s-ar îndrepta. Din Câte mi-aduc aminte, banii vor veni de la Italia, Spania, Portugalia și Ungaria și vor ajunge la alte țări precum Polonia, Germania, Republica Cehă și Bulgaria. Este un comentariu interesant, mi se pare, pentru dumneavoastră și un al doilea lucru pe care ar trebui să-l aveți în vedere este că trebuie să verificați ce programe vor fi menținute, pentru că dacă aceste programe sunt similare cu cele din fondul de tranziție justă, până la urmă acest fond nou nu va însemna decât a da un nume nou uh, unor politici deja existente, deci cu efecte foarte reduse. Cred că este important să ținem cont de faptul că propunerea Comisiei nu încearcă să justifice suma prezentată de 7,5 miliarde de euro, care de fapt nu știm de unde vine în această propunere a Comisiei. În al doilea rând, deși e foarte greu de măsurat, analiza pe care am făcut-o noi arată că acești 7,5 miliarde de euro nu vor fi suficienți pentru a îndeplini cele trei obiective ale fondului pe care le-am numit mai devreme și în documentul nostru arătăm că doar pentru a-i susține pe cei care își vor pierde locul de muncă din cauza tranziției, uh, va fi nevoie practic de suma totală a acestui fond. Deci fondul de justiție de tranziție justă nu își poate atinge obiectivele cu resursele care au fost alocate la ora actuală. Practic, recomandarea cea mai importantă pe care o facem este să ne întoarcem la ideea originală a Parlamentului European și acest fond să se centreze doar pe susținerea socială și în mai puțină măsură pe reamenajarea teritoriului. Știm că este o recomandare uh, care poate nu este cel mai potrivit de făcut aici la Comisia Regii, însă nu are rost să uh, utilizăm uh, acești bani, așa cum spuneau și colegii mei, să uh, răspândim pe atâtea activități acești bani care sunt totuși destul de reduși. Deci credem că ar trebui să se centreze eforturile doar pe un singur obiectiv și anume susținerea socială. Analiza noastră în ceea ce privește lista de activități uh, eligibile ne arată că există o suprapunere completă cu alte programe europene cum ar fi, de exemplu, um, FEDER, LIFE, uh, FSE+, deci, uh, statele membre vor trebui doar să prezinte pentru aceleași programe niște planuri care sunt uh, destul de complicat de prezentate, planurile pentru o tranziție justă. Recomandările pe care le facem, în primul rând, să reducem domeniul de aplicare și să restrângem lista de activități eligibile astfel încât să se reflecte acest nou obiectiv. Pe de altă parte, activitățile eligibile ar trebui să fie activitățile H, I, J și F din propunere, deci recalificarea și perfecționarea lucrătorilor, incluzând aici și pe cei care și-au pierdut locul de muncă și reamenajarea teritoriului. Aceasta este prima recomandare pe care o facem. În al doilea rând, Așa cum menționa și colegul meu de la OCDE, noi propunem să adăugăm și alte activități pentru ca susținerea socială să fie mai eficace. Și aici cred că comentariile făcute de OCDE și ideile pe care le-au prezentat ei în ceea ce privește recalificarea și perfecționarea lucrătorilor sunt foarte bune. O idee pe care am menționat-o și noi a fost aceea de a da prioritate recalificării la locul de muncă și de a dezvolta capacitatea regiunilor de a colecta informații legate de capacitățile și uh, calificările profesionale de care e nevoie într-o regiune. Și alte idei pe care le-am prezentat și care sunt uh, susținute de documentul OCDE, uh, este să avem un fel de ajutor uh, la salariu pentru acești uh, lucrători. Uneori e mai bine, de exemplu, să se ofere niște granturi pentru prepensionare, să avem o viziune clară asupra locului în care uh, locurile de muncă vor fi disponibile pentru a vedea cum se poate organiza mobilitatea. Deci, iată elemente care ar trebui să fie adăugate pe lista de activități finanțabile pentru că ne-am ocupat și de reamenajarea teritoriului. Considerăm că trebuie să se respecte principiul poluatorul plătește și susținerea în acest sens ar trebui să se restrângă doar la uh, siturile unde uh, companiile, nu mai există companii care să ofere fonduri uh, pentru regiunea respectivă. Faptul că spunem că trebuie să ne centrăm doar pe susținerea socială nu înseamnă că nu considerăm că revitalizarea economică nu este importantă și ea în același timp. Bineînțeles că este importantă, însă fondul acesta, fondul de tranziție justă, nu considerăm că este instrumentul cel mai potrivit. Există alte instrumente în cadrul uh, bugetului european, uh, federul, de exemplu, și prin noul buget vom avea și programul Invest EU, care poate fi folosit uh, sau băncile naționale sau BEI, care pot interveni. În sfârșit, exista și uh, problema alocării geografice și aici considerăm că prealocarea fondurilor este de înțeles din punct de vedere politic, pentru că statele membre să își iau un angajament pentru obiective ambițioase, însă considerăm că nu este și modul cel mai eficace pentru a veni în ajutorul cetățenilor. Considerăm de aceea că ar trebui să avem un alt sistem și să adăugăm ceva care să țină cont de proiecte, așa cum se întâmplă cu Fondul Global de Ajustare la Globalizare. Deci să se intervină acolo unde este nevoie, bineînțeles respectând anumite criterii. Dacă vedem care este formula folosită pentru prealocare, avem îngrijorări în legătură cu această formulă. Pentru că dacă se aplică formula ca atare și se ține cont de criteriul intensității carbonului la nivelul uh, NUTS 3 și nu NUTS 2, deci nivelul provinciilor în Spania, cum spuneam mai devreme, atunci arătăm că practic 40% din teritoriile care sunt incluse în NUTS 3 și ar trebui să beneficieze de pe urma acestui fond practic nu mai intră în formulă dacă s-ar face după sistemul NUTS 2. Deci formula nu ține cont de toate regiunile și teritoriile care ar avea nevoie de o astfel de intervenție, ceea ce reprezintă, bineînțeles, o problemă. Recomandări pe care le-am face aici, după cum spuneam, ar fi de preferat să nu avem prealocări, să se utilizeze un sistem asemănător cu, fondului, cu fondul uh, de ajustare la globalizare și în cazul în care se păstrează prealocarea, ar trebui să se folosească datele NUTS 3 pentru a ne asigura că toate teritoriile afectate de tranziție vor fi avute în vedere. Și, în sfârșit, ultimul punct pe care vreau să-l prezint în legătură cu transferurile de la FSE Plus și FEDER către Fondul de Tranziție Justă, și ideea de a le uh, fuziona cu fondul de tranziție justă. Practic, fondul acesta este utilizat în principal pentru susținere socială, după cum recomandam noi, de aceea considerăm că nu este corect sau nu este necesar să se mai transfere fonduri de la FEDER. De altfel, o țară ar putea utiliza uh, tot baghet, pachetul bugetar pentru FEDER și pentru fondul de tranziție justă pentru a, utili, pentru a um, oferi acțiuni în domeniul uh, uh, social, ceea ce nu este suficient. E nevoie să existe și intervenții pe uh, locurile de muncă, de exemplu. Deci ambele politici ar trebui să fie implementate în mod simultan pentru fiecare regiune în parte. Recomandarea la acest punct ar fi să se înlăture acest transfer obligatoriu de la FSE Plus și FEDER către uh, fondul de tranziție justă pentru a avea o separare clară între cele două. Aici ar putea intervi, interveni și alte instrumente precum uh, InvestEU pentru a ne asigura totuși că la nivel regional se utilizează ambele tipuri de fonduri ar trebui ca statele membre să aloce cel puțin o parte din fondurile FEDER pentru revitalizarea economică în regiunile afectate și în regiunile care au fost identificate cu criteriile de alocare pentru fondul de tranziție justă, astfel încât acesta să fie un uh, complement față de susținerea socială oferită de fondul de tranziție justă. Am depășit doar cu două minute, dar iată am reușit să vă dau toate recomandările mele și vă rog să analizați cu atenție raportul care este mult mai detaliat și bineînțeles aștept întrebările dumneavoastră în dezbaterea care va urma. Mulțumesc! Merci. Je n'avais aucune indication sur les orientations nu aveam uh, nici cea mai mică idee legată de orientările dumneavoastră, însă vreau să vă spun acum că aceste recomandări uh, sunt uh, foarte interesante și sunt sigur că vor stârni multe comentarii din partea colegilor noștri, pentru că ați avut tăria să spuneți pe nume lucrurilor. Suntem cu toții nerăbdători să ascultăm acum care va fi abordarea raportorului nostru și anume colegul Manolis Ghefalogiani. Să aveți cuvântul. Thank you, President. I will be brief. Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu foarte succint. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, în primul rând vreau să mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru prezentările lor. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru că a prezentat în detaliu propunerile legislative și mulțumesc experților care au prezentat aspecte diferite ale acestei problematici. Eh, toate aceste prezentări ne ajută să înțelegem mai bine situația și ne-au oferit eh, noi eh, imbolduri în gândirea noastră. Pentru că există obiectivul acesta ambițios al neutralității climatice până în anul 2050 în Pactul Ecologic European. Este uh, prima prioritate a Uniunii Europene. Și vă reamintesc, Consiliul European a aprobat pe 12 decembrie 2019 acest obiectiv. Propunerea pentru Fondul pentru o tranziție justă este cea de-a treia propunere legislativă care pune în aplicare această prioritate. Prin urmare, sunt profund uh, onorat și mândru să fiu numit în calitate de raportor pentru Fondul pentru o tranziție justă. justă. Acest fond este primul instrument care să ne asigure că tranziția către o economie uh, neutră din punct de vedere climatic se va desfășura într-un mod corect, echitabil, astfel încât nimeni să nu fie lăsat în urmă. Propunerea Comisiei este una bună, dar din punctul meu de vedere ea necesită anumite transformări pe care aș dori să le subliniez, ascultând, sigur, și opiniile colegilor mei, raportori din umbră, a altor colegi interesați și, sigur, participanților la acest proces. Așa cum știm deja, Fondul pentru o tranziție justă, FTJ, se va baza pe 7,5 miliarde de bani noi, fiind, va fi finanțat din Fondul de Dezvoltare Regională și din Fondul Social European și va uh, fi în beneficiul tuturor statelor membre. Există mai multe tipuri de investiții care vizează anumite regiuni, răspunzând diverselor nevoi economice, uh, de mediu, provocărilor sociale din aceste zone. Pentru că acest program să fie un succes, trebuie în primul rând să uh, poată să vină ca răspuns diverselor tipuri de probleme. Și în al doilea rând, normele trebuie să fie cât mai flexibile posibil în materie de planificare și programare. În ceea ce privește calendarul prevăzut pentru acest dosar, în iulie s-ar putea să avem prima, uh, poziția în primă lectură, înainte de pauza de vară a Parlamentului European, iar astăzi dezbaterea din uh, Comisia Regii se dorește o uh, pregătire a acestui raport pe care sperăm să-l putem prezenta cât mai repede posibil și, în al doilea rând, trebuie să se lămurească foarte clar competențele diverselor comisii parlamentare. Și până acum, comisiile de bugete și INTA au dorit să fie, au cerut să fie comisii uh, competente și ele să fie asociate la elaborarea acestui raport. Comisiile TRAN și Comisia de Ocupare, de asemenea, uh, vor emite avize pentru acest raport. Și procesul de decizie va dura aproximativ o lună, dar între timp continuăm munca. De asemenea, în aprilie vom avea amendamentele și în mai votul în comisie pe acest raport. Dragi colegi, sunt convins că viitorul Pactului Ecologic European este realizabil. Avem instrumentele necesare pentru a-l pune în aplicare și sunt ferm convins că principiile tranziției juste trebuie să reprezinte o prioritate politică pentru Uniunea Europeană. Fondul pentru o tranziție justă este doar un singur pas pe o cale îndelungată pentru ca aceste priorități să devină realitate personal eu voi fi, voi avea o atitudine constructivă și pozitivă. Sunt deschis tuturor colegilor pentru a discuta idei, propuneri, priorități, îngrijorări și sigur că voi menține o cooperare foarte strânsă cu raportorii din umbră, cu toți consultanții, cu statele membre și cu regiunile uh, afectate. Am nevoie de contribuțiile și de ajutorul dumneavoastră, iar Parlamentul va ajuta la elaborarea unui regulament bun la timp. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, dragi colegi, pentru susținerea și pentru atenția dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Puteți să fiți sigur de sprijinul uh, stafului regii în acest demers. Aș vrea doar să adaug că există semne de întrebare din partea Consiliului, pentru că în continuare nu știm ce gândește Consiliul și suntem uh, în așteptare pe chestiunile bugetare și în ceea ce privește calendarul. La discussion, je vais laisser la parole. Deschidem discuția și îi dau cuvântul lui Pedro Marquez pentru o primă intervenție. Vă rog. Merci bien, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Am să vorbesc în portugheză. De parte do grupo de socialistas e democratas. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului meu, vreau să subliniez importanța acestui instrument. Noi suntem de părere că Europa este cel mai ambițios continent și trebuie să meargă pe această cale în continuare și trebuie să luăm în considerare în mod deosebit aspectele sociale pentru că acest instrument trebuie să își îndeplinească scopul. Și aici uh, sunt, au fost subliniate cele mai importante aspecte. Vreau să mulțumesc și domnului președinte și uh, coordonatorilor pentru că pentru dezbaterea de astăzi, care a venit cu niște propuneri uh, îndrăznețe. Trebuie să spunem, au fost niște propuneri îndrăznețe de la, uh, care trebuie să fie luate în considerare de raportor, de raportorii din umbră și de toți colegii din comisia noastră. Vreau să mulțumesc de asemenea raportorului pentru cuvintele sale uh, foarte curajoase și pentru abordarea dânsului. Vreau să subliniez uh, dimensiunea socială a acestei tranziții și să completez ceea ce uh, recomandările pe care le-am auzit. Această tranziție ecologică are nevoie de o inimă roșie, spunem noi în grupul nostru. Trebuie să ne gândim la efectele sociale ale acestei tranziții. Nu la, la tranziția verde, tranziția ecologică, trebuie să ne gândim la revitalizare, la decarbonizare și uh, Fondul pentru o tranziție justă este instrumentul potrivit pentru a aborda această dimensiune a tranziției și e foarte important să ne gândim cum anume putem să concentrăm mijloacele financiare asupra obiectivelor sociale uh, și să folosim alți bani pentru susținerea economiei. Pentru că uh, e foarte important să nu uităm aici, noi vrem să susținem dimensiunea socială. Ă, de ce spun asta? Pentru că am constatat în trecut că în foarte multe regiuni unde s-a făcut o tranziție industrială au, ă, a fost un impact foarte puternic la nivel social și nu se poate spune că toți oamenii pot să fie recalificați și că toți și-au găsit în mod minunat un alt loc de muncă. Nu există pericolul ca anumite persoane să fie marginalizate, să nu-și mai găsească un loc de muncă și trebuie să combatem aceste pericole. De aceea, sunt foarte multe regiuni care vor fi afectate și acestea se găsesc în anumite zone ale Uniunii Europene, mai ales acolo unde tranziția cere cele mai multe eforturi, trebuie să ne concentrăm și noi atenția. Foarte multe dintre aceste regiuni au fost deja afectate în trecut de probleme de tranziție. De exemplu, tranziția de la industria grea la industria modernă și aceste regiuni trebuie să se bucure de o atenție specială din partea noastră, pentru că ele se confruntă cu o dublă provocare. De aceea avem nevoie de uh, o bază economică competitivă, modernizată în aceste regiuni, uh, astfel încât ele să poată să facă tranziția ecologică. Și lucrătorii trebuie, în primul rând, protejați, trebuie, sigur, uh, formați în continuare, recalificați și e Uh, coeziunea socială este atât de importantă în regiunile noastre. Mulți lucrători pot să fie susținuți, de exemplu, cu politici uh, adecvate pot să fie susținuți, uh, pot să, pot să fie abordate diverse probleme, inclusiv cea a fenomenului îmbătrânirii populației. Această tranziție și aceste instrumente de susținere politică uh, nu trebuie să rămână doar niște vorbe frumoase. Ele trebuie să fie uh, și uh, însoțite de o alocare financiară ambițioasă. Și trebuie să spun în numele grupului meu că suntem, suntem dezamăgiți de Uh, ce propunerea domnului Charles Michel cu privire la CFM. Dacă ne uităm la ultima propunere, 7,5 uh, miliarde, de unde vin acești bani? Uh, Parlamentul European a spus foarte clar că respinge această propunere pentru că de la bun început am spus că banii pentru acest fond trebuie să fie bani noi, trebuie să fie bani în plus față de propunerea Comisiei Europene, foarte clar nu e suficient să iei un procent din PIB și să mai uh, pui uh, la dispoziție 7,5 miliarde și să crezi că Parlamentul va închide ochii uh, și vom spune cu toții, vai ce buget ambițios avem pentru politici bune în Europa. Nu, avem nevoie de mai mulți bani, de bani noi pentru acest fond. Și ultima observație. Această tranziție trebuie să fie privită într-un context mai amplu și trebuie să ne gândim și la componenta extracomunitară din afara Uniunii Europene, pentru că industria noastră trebuie să poată să supraviețuiască. Coeziunea socială în Uniunea Europeană nu va supraviețui tranziție ecologice dacă dioxidul de carbon se va delocaliza în afara Uniunii Europene și deci se, va, se vor emite aceste gaze în afara Uniunii Europene. Trebuie să evităm acest pericol al delocalizării carbonului. Sigur că am să, am să depun uh, amendamente și am să continui să contribui la acest text. Mulțumesc, Pedro. Îi dau cuvântul, uh, raport, le dau cuvântul raportelor uh, raportorului fictiv din partea Renew, colegul Note. Thanks to all, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc antevorbitorilor mei pentru prezentările uh, foarte interesante cu privire la Fondul pentru Tranziție Justă. Grupul Renew Europe apreciază faptul că uh, Comisia a reușit să elaboreze atât de repede propunerea. A fost una dintre propunerile făcute de comisie și cetățenii și regiunile așteaptă să vadă ce se întâmplă și solicită susținere. Deci e foarte bine că avem o propunere, o propunere veritabilă în mână cu care să putem lucra. Inițial, ideea acestui fond de tranziție justă Uh, era să ne focalizăm doar pe regiunile carbonifere, însă este clar că uh, pentru a face față schimbărilor climatice e necesar să implicăm mai multe regiuni, nu doar pe acelea. De aceea salutăm faptul că Fondul pentru o tranziție justă este însoțit de un mecanism care va permite, ne va permite să venim în întâmpinarea nevoilor din diverse sectoare și diverse regiuni europene. Avem în principiu două întrebări. Prima se referă la cuantumul uh, finanțării, dacă oare vor fi suficienți banii și observ un, un consens din, uh, al multor voci că finanțarea propusă pentru fond nu va fi suficientă. A doua întrebare pe care o avem este dacă aceste, toate aceste instrumente uh, vor răspunde așteptărilor cetățenilor și dacă vor putea oferi susținerea, uh, susținere în toate nevoile de investiții. Și de asemenea, uh, vreau să spun că nu avem foarte mult timp pentru că sunt regiuni care deja au intrat în dificultate mai ales anumite regiuni carbonifere care se confruntă sau se vor confrunta în următoarele luni cu pierderi de locuri de muncă. În același timp, anumite orașe din regiuni carbonifere se confruntă cu riscul direct uh, al uh, uh, epuizării uh, rezervelor de electricitate și de apă caldă. Nu e o glumă, eu chiar am fost vineri într-o astfel de uh, regiune. Deci situația este foarte gravă și uh, guvernatorii regionali, uh, primarii din aceste regiuni carbonifere, ei caută soluții caută investitori, uh, sunt adesea susținuți și de guvernele naționale. Însă, pentru a atrage un nou investitor, acesta va veni în regiune numai dacă e sigur că va găsi suficienți angajați și angajații, dacă își pierd locul de muncă în mine, e bine, vor rămâne în regiune numai dacă vor considera că este atractivă regiunea și atractivitatea regiunii, la ce se referă? O regiune unde să ai spitale, școli, Uh, drumuri, uh, străzi, uh, infrastructură, deci. Și aceasta aduce o nouă dimensiune conceptului de tranziție justă și e absolut crucial să găsim un maximum de sinergii între toate instrumentele posibile de finanțare pentru a promova aceste obiective dincolo de mecanismul de tranziție justă. Și în încheiere, salutăm Fondul pentru o tranziție justă, salutăm faptul că acest fond um, vrea să uh, folosească politica de coeziune și va fi foarte util și credem că va fi un instrument de succes. Împărtășim și noi îngrijorările referitoare la bugetarea fondului. Probabil că nu vor fi suficienți banii, dar numai timpul ne va spune asta. Suntem uh, în contact permanent cu regiunile și cetățenii care merită susținerea noastră. Și nu în ultimul rând, așteptăm o bună colaborare uh, la nivel tehnic pe fondul de tranziție, pentru tranziție justă și vă mulțumim. Merci beaucoup, Andrei, pour le groupe. Mulțumesc, Andrei, din partea versilor. Uh, colegul Nicolas, mulțumesc. So, Cred că mai întâi de toate trebuie să ne punem întrebarea unde vrem să mergem și care este scopul acestui fond de tranziție justă. Cred că este o chestiune care trebuie să fie abordată temeinic și este unul dintre uh, punctele din uh, programul lui Michel, și anume că este o propunere de a elimina uh, exploatarea cărbunelui pentru a primi bani din fondul de tranziție justă. Măcar este o dovadă de bunăvoință această propunere. Și cred că partea cea mai importantă a fondului de tranziție justă uh, este că își propune să sprijine pe toată lumea care vrea să renunțe la exploatarea cărbunelui și să rezolve cu adevărat această problemă. Totuși, asta înseamnă că trebuie să fie totul scris pe hârtie, negru pe alb. Și acest lucru trebuie să fie integrat în uh, acordul privind fondul de o, pentru o tranziție justă. Și, și asta Va trebui să vedem uh, când va face Comisia următoarea propunere. To renewable energies can be one that is, uh, that is supported. Și uh, aceasta este sarcina pe care ne-am trasat-o, să renunțăm complet la carburanții fosili uh, și să fim neutri până în 2050. Au mai spus-o și alții, și anume că avem o mare problemă cu finanțarea. Noi am vrut uh, bani noi și cred că acești 7,5 uh, miliarde nu sunt suficienți pentru a finanța sarcina enormă pe care avem de realizat. Nu sunt sigur că aceste calcule se vor adeveri așa cum au fost propuse. Există deja această cofinanțare din fondurile structurale. Cred că este periculos să presupunem că putem pur și simplu să luăm bani din fondurile structurale atât de necesare și să le punem în aceleași regiuni care primesc finanțare din Fondul de o tranzi- pentru Tranziție Justă. Asta înseamnă, în esență, că luăm bani uh, și îi mutăm de la o regiune la alta. De asta mă tem cel mai mult. Dacă nu procedăm cum trebuie, până la urmă vor suferi mai mulți oameni, doar pentru că noi nu am putut să asigurăm o bună tranziție a fondurilor de la o regiune la alta. Noi, ca raportori din umbră, Uh, împreună cu raportorul, trebuie să ne asigurăm că aceste detalii sunt uh, luate în considerare. Apoi aș dori să mă refer la cofinanțare la garanții și așa mai departe. Ar fi grozav dacă ar funcționa, dar, uh, sincer, uh, eu aș prefera să am un plan care funcționează indiferent ce se întâmplă, indiferent dacă economia merge bine sau rău. Vreau ca planul să funcționeze și atunci când este necesar, nu doar când lucrurile arată bine. Și am să mai spun o dată și încă o dată, avem nevoie de un instrument stabil de finanțare uh, astfel încât acest fond pentru o tranziție justă să fie finanțat nu doar pentru următorii șapte ani, ci pentru următorii 20 de ani. Și pentru asta nu trebuie să ne bazăm pe negocierile pentru CFM o dată la șapte ani. Eu aș vrea finanțare care să vină din resursele proprii ale Uniunii Europene, astfel încât să existe banii pentru tranziția din următorii 20 de ani. Acestea sunt chestiunile pe care am vrut uh, să le discut cu colegii în negocieri. În ceea ce privește negocierea pentru CFM, am spus-o în nenumărate rânduri că practic este o rușine pentru proiectul european ce a propus Michel pentru că nu se ridică la înălțimea standardelor și așteptărilor pe care le avem de ce cerem ca Uniunea Europeană să facă tot mai multe, dar nu se dau banii pentru asta? Cred și sper că îi putem convinge pe politicienii noștri din statele membre să dea mai mulți bani pentru Uniunea Europeană, pentru că avem cauze mari pentru care să luptăm. Și singurul viitor pe care îl văd eu este viitorul european. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezentările de până acum și uh, îi mulțumesc și raportorului pentru prezentare și mă bucur să lucrăm împreună pentru uh, un fond bun. Merci beaucoup. Mulțumesc, Niclas. Andrei Novakov. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să le mulțumesc distinșilor reprezentanți ai Comisiei Europene, ai uh, JRC și companiei care a făcut cercetarea. Și, bineînțeles, mulțumim și raportorului nostru și raportorilor din umbră. Au fost uh, multe lucruri uh, explicate foarte bine în prezentări și o chestiune a fost egalitatea de gen uh, în sectorul cărbunelui. Eu v-aș sfătui să nu vă pripiți, să nu vă grăbiți cu această dimensiune de gen în sectorul minier sau de exploatarea cărbunelui. Nu știu cât de bine va fi acceptată această idee de societate. Dar pactul ecologic vine din urmă este o certitudine. Chiar dacă nu suntem suficient de pregătiți, pactul ecologic se întâmplă. Echipa din regii, echipa din Parlamentul European uh, trebuie să fie în uh, scaunul pilotului și nu doar în scaunul pasagerului în acest proces. Și, bineînțeles, noi trebuie să ne comportăm ca o instituție care are ultimul cuvânt de spus în acest proces. Așa cum am spus și la început, sunt sigur că toți cei din această sală susțin pactul ecologic. Toată lumea își dorește aer curat, apă curată, mâncare curată în farfurie pentru noi și pentru familiile noastre. Dar vrem să fim verzi și săraci în același timp? Nu prea cred. Așadar, fiecare megawatt transferat uh, de la cărbune la altceva, la energie regenerabilă, poate duce la pierderea de locuri de muncă într-o regiune sau alta. Fiecare megawatt pierdut posibil în procesul de transformare poate duce la o sufocare a industriei noastre. Deci eu sprijin pactul ecologic și o voi face în continuare sub orice formă posibilă dar într-un ritm în care economia noastră să poată face față. Și sunt sigur că vom găsi o cale să procedăm astfel. Cu echipa care a fost uh, constituită să lucreze la acest raport, sunt sigur că vom avea uh, o, un raport uh, echilibrat din punct de vedere politic, geografic și în orice mod posibil. Și sper că rezultatul uh, va fi unul bun. Și bineînțeles că întotdeauna așteptăm ca și Consiliul să își uh, exprime opinia. Dar oricum, fac un apel la toți colegii să sprijine pactul ecologic și fondul pentru o tranziție justă, dar să țină cont de faptul că această uniune a fost fondată pe baza cărbunelui și oțelului. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Andrei. Raportorul din umbră de la ID, colegul Donato, nu este prezent și dau cuvântul lui Rafael Fito. Grazie, Presidente. Anch'io voglio esprime... Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să mulțumesc reprezentanților comisiei și raportorului. Bineînțeles, uh, aș vrea să vă mulțumesc și pentru că ați uh, lansat această discuție, pentru că există anumite întrebări deschise în această dezbatere din punctul nostru de vedere. Aș vrea să încep cu observațiile pe care le-ați făcut la începutul acestei ședințe referitoare la toată problema CFM-ului și anume are strânsă legătură cu ce discutăm noi aici. Ceea ce vom face noi în această comisie este foarte important. Pentru că va trebui să ne uităm la toate declarațiile și prezentările pe care le-am uh, auzit de când a fost lansată această idee de către Comisia Europeană. E nevoie să clarificăm anumite îndoieli care au fost exprimate foarte clar și trebuie să înțelegem uh, originea reală a fondurilor pentru uh, fondul pentru o tranziție justă. Am auzit de bani noi. Și din câte am auzit, există multe întrebări și multe semne de întrebare în această privință. Există și discuții în curs legate de CFM, după cum bine știm. Uh, și dacă doar uh, mutăm uh, fondurile dintr-o parte în alta și încercăm să ne amăgim uh, că sunt bani noi, atunci se pune o problemă fundamentală. Și anume, banii puși la dispoziție pentru fondurile de coeziune. Trebuie să înțelegem că ambele fonduri trebuie să fie menținute. Deci, toată chestiunea legată de originea fondurilor este foarte importantă. Mai există și alte întrebări legate de alte anomalii uh, pe care le-am identificat. Prima anomalie este că um, există această corelare cu programele regionale și alte fonduri. Motivul acestei corelări, acestei asocieri, poate însemna că vorbim uh, poate despre fonduri suplimentare. Să ne imaginăm uh, că banii ar fi alocați în pactul ecologic, dar din alte fonduri. Am auzit uh, ce a spus domnul Clays și aspectele critice menționate de dumnealui. A fost interesant pentru că uh, Ceea ce a spus el și problemele pe care le-a ridicat sunt lucruri pe care le spunem și noi de ceva timp încoace. Poate că nu le-am spus cu voce tare, dar le-am gândit. Și cred că acestea sunt considerente obiective și este important să clarificăm mai întâi aceste chestiuni. În ceea ce privește legătura cu fondurile de coeziune, unele țări ar beneficia practic de două ori. Iar alte țări ar suferi de două ori dacă ar exista reduceri ale finanțării. Și aceste țări și aceste regiuni nu ar putea să beneficieze de fonduri. Astea sunt chestiuni pe care trebuie să le avem în vedere. Și cred, într-adevăr, că discuția din, din comisia noastră va fi deosebit de importantă. Va trebui să ne uităm și la diferitele criterii de selecție. Va trebui să facem observații legate de cotele alocate pentru diferitele state membre. Asta e o altă chestiune. Astea nu sunt uh, lucruri care au fost prealocate, ci se bazează pe meritele proiectelor și nivelele, nivelul progreselor înregistrate. Toate acestea sunt așadar importante. Va trebui să ne uităm și la corecțiile care ar putea fi necesare. Toate aceste lucruri trebuie discutate. Nu am să vorbesc astăzi despre toate. Vă dau așa doar niște indicații. Va trebui să vedem care sunt și criteriile pentru statele membre care au uh, instalații uh, cu emisii mari de carbon dar de ce nu folosim statisticile Eurostat? Ar fi foarte util să avem informații specifice, pentru că trebuie să fim siguri că uh, suntem cu toții de acord unii și-au exprimat îndoieli uh, și s-au opus propunerii și asta nu pentru că nu suntem de acord cu obiectivele, doar că în ultimele luni uh, au fost exprimate foarte multe îngrijorări și există foarte multe îndoieli și de aceea va trebui să găsim o soluție. Și bineînțeles, contribuția noastră va fi foarte importantă. Mulțumesc! Merci infiniment! Mulțumesc foarte mult! Și acum, din partea grupului GUE, Martina Michel. Mulțumim! Mulțumesc, domnule președinte. Uh, mi se pare remarcabil faptul că unul dintre prime, una dintre primele propuneri uh, pe care a făcut-o Comisia este acest pact ecologic european și fondul pentru o tranziție justă. Uh, Uh, cuplat cu acest obiectiv al dimensiunii sociale care trebuie consolidat în Uniunea Europeană. În același timp, trebuie să vă spun că trebuie să fim foarte precauți, mai ales uh, dacă am înțeles bine uh, ceea ce a spus domnul Novakov, și anume că în procesul ulterior de discuție vrem să fim totuși mai degrabă în Uh, în scaunul șoferului, nu în al copilotului. Uh, să nu ne pierdem rolul important în discuție, pentru că se pune o întrebare foarte serioasă aici, în uh, cazul acestor propuneri care ne vin pe mese. și contribuțiile experților, mai ales ultima, contribuția domnului de la Bruegel, care a apelat foarte sincer, cred, la noi și ne-a cerut să fim foarte atenți. Întrebarea este cum putem să vorbim serios despre bani noi dacă, pe de o parte, cei 7,5 miliarde uh, îi vom avea doar dacă se face uh, cuplarea cu bani de la FEDER și de la FSE și, în propunerea Consiliului, Deja în politica de coeziune se taie fonduri. Eu cred că dacă vrem să fim sinceri unii cu ceilalți, atunci nu putem să spunem că ar fi vorba aici de bani noi. Sigur că este bine că în principiu fiecare stat membru să poată să beneficieze uh, de fondul pentru tranziție justă, dar uh, acele state care și-au asumat obiectivul comun al neutralității climatice trebuie să fie avantajate, pentru că uh, de ce ar trebui să putem să oferim susținere unor state care nu, și-au, uh, nu s-au alăturat acestui obiectiv? Nu înțelegem acest lucru. Uh, dacă pentru fiecare euro uh, suplimentar trebuie să luăm 1,5 euro sau chiar mai mult de la FEDEL sau de la FSE, acest lucru nu face decât să ducă la o reducere suplimentară a fondurilor de coeziune care sunt absolut existențiale pentru progresul viitor al Uniunii Europene și pentru reducerea disparităților. De asemenea, se mai pune încă o întrebare. Finanțarea Oare va respecta într-adevăr dispozițiile uh, și normele uh, Fondului pentru Tranziție Justă sau dispozițiile din FEDER și din FSE+. Plus? Și ratele de cofinanțare ale Consiliului la de exemplu, la acest calcul pe regiunile NUTS 3, oare sunt bun? Nu e bună această, uh, această metodologie de calcul? Pentru că eu nu cred că va fi uh, nu cred că va fi suficient uh, personalul care există pentru a se ocupa de toate aceste uh, calcule și de toată partea birocratică. Și Uh, nu trebuie să folosim niște planuri regionale care există și pe care statele membre să le recicleze și să vină să ceară bani uh, cu ele, ci trebuie să fie planuri noi care, într-adevăr, să răspundă așteptărilor cetățenilor uh, în materie de democrație și de transparență. Vreau să mulțumesc în mod special domnului de la Bruegel, ultimului vorbitor, pentru recomandările sale și înțeleg foarte bine uh, această recomandare care spune să ne limităm la stabilirea de obiective, să nu încercăm să facem totul, ci să ne concentrăm, de exemplu, în mare parte asupra efectelor sociale, pierderii de locuri de muncă. Eu cred că merge în direcția bună. și cel puțin merge pe linia uh, abordării noastre, dar mai sunt uh, încă niște întrebări pe care trebuie să ni le punem în mod serios în timpul dezbaterii, pentru că nu totul ține de bani. Nu e vorba doar de bani aici, e vorba și de stabilirea obiectivelor, la, e vorba de orientarea acestui fond, de aceea aștept cu mare plăcere dezbaterea uh, pentru care noi cel puțin suntem pregătiți. Mulțumesc! Merci beaucoup, Martina! Mulțumesc, Martina! Ajungem la sfârșitul primei runde de întrebări în care au intervenit raportorii și raportorii din umbră și vom continua această dezbatere și cu restul membrilor prezenți. Dacă sunteți de acord, însă aș vrea să dau acum uh, cuvântul raportorului pentru Fondul de Tranziție Justă la Comitetul Regiunilor. Este o adevărată onoare să-l avem aici pe domnul Obersner și am să vă dau cuvântul pentru 5 minute maxim. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să mă prezint. Mă numesc Work Obasnem, sunt uh, primarul orașului Rieca și sunt raportor pentru Fondul de Tranziție Justă de la Comitetul Regiunilor. Vreau să vă mulțumesc pentru această invitație și am să profit de ocazie să vă prezint principalele idei Uh, din punctul de vedere al autorităților locale și regionale. Mă bucur să mă aflu astăzi aici pentru că am aflat multe lucruri interesante în dezbaterea dinainte. Comitetul Regiunilor va redacta un aviz în scurt timp, de fapt chiar în timp record, pentru că mă aștept să fie adus uh, în fața plenarei pe 25-26 martie anul acesta. Principalele elemente ale acestui uh, aviz pe care îl vom prezenta sunt uh, foarte asemănătoare cu ce am auzit până acum aici. În primul rând, considerăm că acest fond nu poate veni de pe urma reducerilor din politica de coeziune. Asta înseamnă că guvernele trebuie să țină cont de acest lucru atunci când negociază CFM-ul. Ne așteptăm, deci, să avem cu adevărat bani noi pentru acest fond. Susținerea financiară trebuie să depindă de angajamentul luat pentru a susține pactul ecologic și, de asemenea, un angajament pentru o tranziție uh, justă și uh, verde, implementarea acordului uh, de la Paris, de asemenea implementarea obiectivelor UE din punctul de vedere al neutralității climei până în 2050, de asemenea obiectivele de reducere a emisiei până în 2030, deci reducerea gazelor cu efect de seră, procesul de decarbonizare și așa mai departe. Teritoriile eligibile ar trebui să se limiteze doar la teritoriile definite de nivelul NUTS 3. Însă susținerea nu ar trebui să se limiteze doar la acest nivel, ci ar trebui să țină cont de nivelul NUTS 2. De ce acest lucru? Pentru că toate fondurile structurale sunt implementate la nivelul NUTS 2, și aceasta ar trebui să simplifice gestionarea fondului. Considerăm de asemenea că statele membre ar trebui să dispună de o marjă de flexibilitate pentru a decide sumele care vor fi transferate de la FEDER și de la FSE către fondul de tranziție justă. Deci, în loc să stabilim cuantumul de cofinanțare din partea FEDER și FSE uh, la 1,5 până la maxim de 3 ori mai mult și flexibilitatea să crească pentru a ajunge la nivelul minim jumătate din suma respectivă și uh, nivelul maxim de 3 ori mai mult decât suma respectivă. Ar trebui să fie foarte clar că toate activitățile care duc la creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră ar trebui să fie excluse din uh, uh, procesul de finanțare. Pe de altă parte, platforma pentru tranziția justă, pe care a creat-o Comisia pentru a avea un schimb de opinii și de experiențe multilaterale, ar trebui să fie însoțită de un forum anual al regiunilor care trec printr-o tranziție justă pentru a putea face o evaluare concretă a progreselor făcute cu ajutorul acestui fond. Comitetul Regiunilor este, bineînțeles, disponibil să fie unul dintre organizatori alături de Comisia Europeană pentru acest forum anual al regiunilor de tranziție justă. Bineînțeles, nu va fi ușor, să realizăm toate aceste lucruri, dar trebuie să facem primul pas. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș vrea să informez raportorul Vreau să vă informez, după cum spuneam, că CESE, Comitetul Economic și Social, a redactat de asemenea o lucrare pe această temă, secțiunea economică respectiv și vom avea ocazia să ne întâlnim în sesiune plenară pe această temă și vom uh, da oportunitatea să se prezinte aici și părerea Comitetului Economic și Social și am să dau cuvântul acum uh, domnului Dominic Riche. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să fac trei comentarii. În primul rând, un comentariu de natură bugetară. Indiferent care va fi rezultatul negocierilor pe CFM, știm că oricum uh, vor lipsi în jur de 75 de miliarde de euro dacă nu și mai mult, și dacă ținem cont și de faptul că colegii britanici au plecat. Deci uh, nu putem avea bani noi într-un buget în recesiune. Deci va trebui să discutăm acest lucru. Însă aș avea o întrebare totuși. Pentru că dacă ținem uh, cont de această echiparare cu fondul de ajustare la globalizare, în uh, propunerile din Fondul de Ajustare la Globalizare uh, vedem că există o asemănare foarte mare cu fondul nou propus. Deci ideea de a ne îndrepta către forța uh, de muncă pentru a reduce inegalitățile, pentru a ajuta pe cei care își pierd locurile de muncă, ne dăm seama că până la urmă acest fond reprezintă o reafectare a fondurilor de coeziune care nu au fost utilizate, ar putea să fie vorba de așa ceva aici și ar putea ca, s-ar putea ca noul fond să vină să înlocuiască ceea ce nu face fondul de ajustare la globalizare. Deci asta ar însemna să pierdem de două ori, să pierdem și pe fondul de ajustare la globalizare și pe fondurile de coeziune. Deci cred că ar trebui să fim foarte atenți din punct de vedere bugetar. În al doilea rând, am fost foarte surprins să aud aici că anumite regiuni din uh, Uniune s-au confruntat deja cu uh, dezafectarea, cu închiderea anumitor mine. Uh, regiunea din Valonia, regiunea din Pas-de-Calais, de unde vin și eu din Franța, a fost afectată de această problemă. Deci nu numai că minele au fost închise acolo, dar toate industriile uh, care depindeau de acestea au avut de suferit. Deci cred că ar trebui să învățăm din uh, lecția trecutului în ceea ce privește închiderea minelor, închiderea uh, uzinelor de siderurgie și metalurgie. Cred de aceea că ar fi interesant să vedem uh, ce s-a întâmplat în altă parte, chiar dacă e vorba de alte regiuni și o altă epocă, pentru că am avea totuși de învățat și era vorba de uh, multe locuri de muncă care au fost afectate. Și am fost surprins să văd că în studiile prealabile ale comisiei nu s-a făcut uh, nicio trimitere uh, înapoi în timp la astfel de experiențe. În al treilea rând, în calitate de raportor pentru aviz la Comisia TRAN, aș face un comentariu aici. Obiectivul principal al acestui fond sunt minele și tot ce are de-a face cu combustibilii fosili, ținând cont, bineînțeles, și de pactul ecologic. În al doilea rând, al doilea obiectiv ar trebui să ajutăm să se transforme Uh, industriile care depind de carbon uh, și care aveau legătură cu industriile miniere în prealabil. Aș atrage însă aten atenția Comisiei dumneavoastră asupra unei teme. Prima cauză a emisiilor de gaze cu efect de seră, pentru care am ajuns la pactul ecologic în Europa, practic uh, sunt transporturile, care reprezintă 28% din emisii, înaintea uh, industriei miniere și a locuințelor și încălzirii. 82% uh, sunt datorate de utilizarea motoarelor termice pe drumuri și asta în special în regiuni care ar putea fi afectate în ziua de astăzi și de problemele uh, industriei miniere. 12 milioane de lucrători uh, lucrează în această industrie, deci în producția de motoare termice care probabil vor dispărea peste 10, 15, 20 de ani, nu se știe, însă oricum va exista un progres semnificativ în următorii ani. Și această trecere de la motoarele termice spre motoarele electrice probabil că va duce la pierderea 6 milioane de locuri de muncă ceea ce înseamnă mult uh, peste ceea ce se poate întâmpla în industria extractivă sau uh, industriile care depind de carbon. Deci am putea considera că aceasta are legătură directă cu tranziția energetică, pentru că e vorba aici de lupta împotriva emisiilor de dioxid de carbon, indiferent că e vorba în mine sau în industriile de procesare sau în industria transporturilor, toate acestea ar trebui să fie incluse în aceeași oală, ca să spun așa. Deci foarte multe locuri de muncă în estul și în vestul Europei, uh, care acum uh, sunt dedicate producției de motoare termice, practic uh, au înlocuit la un anumit moment industria minieră. Deci, iată, un al doilea dezastru pentru aceleași regiuni. Trebuie să ne gândim, prin urmare, la problema locurilor de muncă și a consecințelor sociale dezastroase care ar putea apărea. Și uh, vreau să fac uh, legătura aici cu recomandarea care s-a făcut uh, pentru a ne centra pe consecințele sociale și trebuie să ținem cont și de fondul care este foarte redus ca resurse. Și Există un prim nivel de extracție minară, există un al uh, doilea nivel uh, industrie uh, care se bazează pe combustibil fosil și deci un al treilea nivel cel cu transporturile. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Riche, pentru această contribuție atât de interesantă din partea Comisiei de Transporturi. Bineînțeles, va trebui să ținem cont de toate aceste aspecte, să le combinăm între ele, cu atât mai mult cu cât toate aceste transformări se vor produce la un moment dat. Deci, este extrem de important să le avem în vedere. Bineînțeles, atrag atenția raportorului pentru a lucra îndeaproape cu toate celelalte comisii. Dau cuvântul Acum, doamnei Rovana Plumb. Thank you so much, President. Uh, I... Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș vrea să mulțumesc tuturor reprezentanților de la Comisia Europeană și domnului Clays de la Institutul Bruegel pentru toate recomandările pe care le-a făcut și pot să vă spun că mă bucur că raportorul nostru de la Comitetul uh, Regiunilor este prezent aici. Ne-am întâlnit de altfel pentru a avea un schimb de opinii pe tema fondului de tranziție justă. Pot să spun că am și eu aceleași îngrijorări legate de partea bugetară și anume că nu avem suficiente fonduri pentru că vorbim aici de banii necesari pentru a asigura acest proces de tranziție. Un proces care trebuie să fie just, echitabil și să întărească dimensiunea socială. Vorbim despre investiții ecologice, de fapt, și despre investiții în capitalul uman. Capitalul uman este de altfel principala resursă în țările europene și în Uniunea Europeană pentru a putea dezvolta societățile noastre. De aceea cred că ar trebui să ținem cont de recomandările făcute legate de dimensiunea socială și de felul în care putem aloca fondurile pentru a investi în capitalul uman, dacă ținem cont și de faptul că fondurile nu sunt suficiente. Pot să vă spun, pe de altă parte, că mi-a plăcut ideea dimensiunii de gen în uh, procesul de tranziție justă, pentru că vorbim aici de recapacitare, de recalificare pentru a găsi un nou loc de muncă pentru oameni. Și dacă vorbim, de exemplu, despre sectorul transporturilor, știm, de exemplu, că pe calea ferată nu avem prea multe femei care lucrează în acest domeniu. Ar trebui să creștem numărul femeilor angajate și în astfel de sectoare de activitate sau în uh, regiunile miniere care sunt în tranziție. De aceea consider că procesul de digitalizare reprezintă o oportunitate enormă pentru femei și aș dori să se pună accentul pe această dimensiune de gen. De asemenea, atunci când vorbim despre dimensiunea socială, aș vrea să subliniez aici importanța eligibilității proiectelor. Și am să dau un exemplu. toate investițiile care au de-a face cu infrastructura socială sunt excluse. Și nu numai acestea, dar astăzi mă voi limita la proiectele de infrastructură socială. Practic, toate investițiile care au de-a face cu piața muncii, cu educația, cu formarea, nu se pot realiza fără să aibă o infrastructură corespunzătoare. Și dacă infrastructura socială sau educațională nu este inclusă în acest fond, asta înseamnă că e nevoie de o prioritate separată în cadrul FEDER care să fie inclusă în program și măsurile separate vor trebui să se reflecte în fondul de tranziție justă, așa cum se arată și în intervențiile FEDER sau FSE+. Mi-am notat acest comentariu pe care vroiam să-l fac, ținând cont de dezbaterile pe care le-am uh, avut astăzi aici. Și aș vrea să îi spun domnului Timas că platforma pentru regiunile miniere în tranziție pe care domnul Sefcovic a lansat-o împreună cu dumneavoastră, pentru că dumneavoastră l a susținut în 2017, a fost o inițiativă foarte bună cu rezultate bune, de exemplu pentru România. Noi pregătim acum strategia pentru una dintre principalele regiuni miniere care se va afla în tranziție. Vom lucra, bineînțeles, împreună pentru a prezenta un aviz bun, vom transmite amendamentele la timp și vom lua legătura și cu colegii noștri de la Comitetul Regiunilor și de la CESE. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, stimată colegă. Acum dau cuvântul uh, colegului uh, Ramaru. Obrigado, caro presidente. Je vais parler. Domnul Amaro, mulțumesc, domnule președinte, o să vorbesc portugheză. În primul rând, vreau să vă mulțumesc foarte călduros pentru această dezbatere pe care o avem astăzi. Vreau să mulțumesc domnului raportor și raportorilor din umbră și vreau să le spun că au în față o muncă foarte serioasă de făcut. Am văzut astăzi diverse perspective ale uh, oaspeților noștri și eu am venit la Bruxelles acum câteva luni uh, și mi se pare că e un avantaj acesta pentru mine. Pentru că îmi pun întrebarea dacă oare n-am înțeles bine lucrurile, oare nu înțeleg eu sau e vorba de niște propuneri foarte complexe, foarte ambițioase, cu obiective la care aderă întreg spectrul politic și stânga și dreapta. E foarte bine că se arată o Europa solidară, puternică, dar în cele din urmă, care sunt rezultatele? Pentru că văd aici colegi din Comisia de Agricultură, de exemplu, deși nu este o dezbatere agricolă, văd, uh, îl văd pe colegul meu aici, de asemenea, uh, avem un uh, program foarte interesant de la fermă în farfurie. E o, un slogan de marketing fantastic și am putea să spunem că este un, un program fantastic, dar în cele din urmă se pune întrebarea dacă îi pedepsim pe agricultori, atunci nu o să mai primim nimic în farfurie. Dacă agricultura, dacă țăranii vor fi slăbiți, atunci, în cele din urmă, bun, suntem toți pentru protecția climei, pentru decarbonizare, suntem cu toții de acord cu Pactul Ecologic European. Sigur, sigur, e de la sine înțeles acest lucru. Dar dacă suntem de acord cu aceste obiective foarte ambițioase, atunci trebuie să ne gândim la, la oameni, trebuie să ne gândim la regiuni, trebuie să ne gândim la solidaritatea europeană. Da, domnule președinte. Unul dintre experți ne-a spus că regiunile care mm, trebuie să treacă prin procesul acesta de decarbonizare și eu sunt pentru decarbonizare, să fie foarte clar, dar se poate ca aceste regiuni să nu primească bani de la Fondul pentru Tranziția Justă, pentru că poate criteriile vor fi în așa fel formulate, încât nu toată lumea să primească bani. Dacă vrem să uh, facem uh, acțiuni de marketing, atunci trebuie să aibă și conținut. Nu să rămânem la vorbe. Avem nevoie de un conținut foarte bun. Comisia a venit cu o propunere foarte frumoasă, e minunat ce propun ei. Și acum trebuie să intrăm într-o uh, căsnicie fericită cu toții, dar până la urmă ne este teamă când ne gândim ce se va întâmpla, într-adevăr, concret, pe teren. E așa, un fel de joc de a, joacă de a șoarecele și pisica ă, pentru că vorbim despre uh, decarbonizare, pentru care trebuie bani, dar atunci luăm bani de la coeziune și uh, nu e ok. Adică eu am tot respectul pentru comisie și pentru toate propunerile făcute, Trebuie să ne gândim la toate aceste lucruri dintr-o perspectivă economică, să facem o analiză economică, dar această analiză trebuie să aibă și o puternică componentă socială. Socială. Și în încheiere, domnule președinte, vreau să spun, ori n-am înțeles eu bine lucrurile, poate pentru că sunt de prea puține luni uh, eurodeputat, sau poate că vorbim aici doar despre politici despre politică și dacă creăm uh, foarte multe așteptări cu vorbele noastre, eu, da, eu sunt plin de speranță, dar nu vreau ca în cele din urmă să fim cu toții foarte frustrați. De aceea vreau să fac un apel la dumneavoastră. Avem nevoie de o Europa ambițioasă și Comisia Europeană este ambițioasă văd acest lucru în obiectivele sale, dar această ambiție trebuie să se fundamenteze și financiar, pentru că dacă nu, vom rămâne dezamăgiți. Și nu vrem acest lucru. Da, vrem o Europa mai ecologică, mai sănătoasă, dar pentru asta avem nevoie și de o industrie bună și de o dezvoltare socială bună și pentru asta trebuie să avem uh, curajul să spunem comisiei că acest buget, acest CFM pur și simplu nu este suficient, nu are niciun rost să mai vorbim despre ambiții cu un astfel de buget. Mulțumesc! Merci. Mulțumesc foarte mult, colegul Carval. Mulțumesc, domnule președinte și eu am să vorbesc în portugheză. Eu começo por agradecer, agradecer ao... Vreau și eu să încep prin a mulțumi domnului raportor și vreau să mulțumesc de asemenea experților, raportorilor din umbră și reprezentanților comisiei pentru toate contribuțiile importante pe care le-am auzit astăzi. Însă aș dori să adresez și niște întrebări comisiei, pentru că am o îngrijorare pe care vreau să vă împărtășesc. Cred că am repetat cu toții aceleași argumente și aceleași întrebări, însă atâta timp cât îngrijorările noastre nu sunt luate în considerare suficient și nu primim răspunsurile necesare, atunci le vom tot repeta. Tranziția către o economie neutră din punctul de vedere al emisiilor de carbon este o, o premisă etică este chiar o obligație etică față de natură, față de oameni, față de generațiile viitoare. Suntem cu toții de acord cu acest lucru. Însă această tranziție trebuie să fie una corectă, una echitabilă. Vorbim uh, despre Pactul Ecologic European și vrem ca acesta să aibă succes, dar uh, acest proiect al Uniunii Europene Uh, în care ne dorim foarte multe lucruri trebuie să fie însoțit și de alocare financiară uh, corespunzătoare. Pentru că am văzut propunerea Comisiei și constat că statele membre doresc să combine banii pentru Fondul pentru Tranziția Justă cu banii de la coeziune și în acest scenariu care s-ar putea să se realizeze, eu sper să nu se întâmple acest lucru, dar într-un astfel de scenariu observăm că susținerea financiară pentru coeziune va scădea pentru politica agricolă comună, de asemenea. Ceea ce înseamnă că anumite țări, precum Portugalia și alte țări, eu n-am aici o perspectivă naționalistă, nu vorbesc doar despre Portugalia, dar sunt mai multe țări care nu au uh, economii puternic emițătoare de dioxid de carbon, prin urmare, nu vor fi cuprinse uh, în Fondul pentru o tranziție justă, însă uh, au făcut eforturi foarte mari de tranziție către energiile regenerabile, de exemplu, și aceste economii vor constata că în următorul CFM toate aceste regiuni vor pierde. Poate că mă înșel și eu sunt în, prima mea, în primul meu uh, mandat, am venit nu acum șase luni, ci mai târziu, dar aceasta este, acestea sunt pericolele pe care le văd uh, eu și de aceea aș dori să um, să mi se arate o altă perspectivă și să fiu corectată în cazul în care greșe, uh, înțeleg greșit lucrurile. Uh, avem nevoie de o situație în care toate statele membre să fie susținute, să fie uh, consolidate, mai ales cele care au făcut eforturi și care mai au nevoie de susținere. Orice altceva ar fi greșit. L'objet. Mulțumesc. Tocmai acesta este obiectul reuniunii noastre și anume să adresăm uh, întrebări dacă cumva există neînțelegeri sau lipse de informații și chiar uh, rog Comisia să facă această activitate dificilă și să noteze toate întrebările sau toate observațiile de detaliu care au fost formulate, astfel încât la final să puteți da răspunsuri. Dau cuvântul uh, prin vicepreședintelui nostru. Thank you very much, Chairman. I will... Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc poloneză. Green Deal jest faktem i co do tego... Uh... Pactul ecologic european este deja o realitate a vieții noastre. N-ar mai trebui să-l mai uh, discutăm. Cred că avem nevoie de obiective ambițioase, de provocări ambițioase, de niște obiective foarte mari. Și acest plan Uh, despre care se vorbește astăzi ca fiind uh, pactul ecologic european, este calea cea bună de urmat. Din păcate însă aud diverse perspective aici care mă îngrijorează și mă întreb cum anume vom atinge aceste obiective și care vor fi costurile eforturilor noastre, pentru că ce am auzit uh, până acum? am auzit ceva ce știm deja de ceva timp, și anume politica de coeziune va fi cea care va finanța tranziția energetică într-o mare parte. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că acești bani nu vor mai merge în multe alte domenii pentru autoritățile locale și regionale, ONG-uri, uh, către lumea de afaceri, pentru, către acei actori care nu vor avea multe de făcut sau de spus în contextul acestei tranziții juste. Și să fie foarte clar, asta nu face decât să dezmembreze, să fragmenteze politica de coeziune pe, pe viitor. Politica de coeziune care este politica cea mai ambițioasă și uh, cea mai de succes a Uniunii Europene, pe lângă politica agricolă comună. Dar am mai auzit încă un lucru Mă bucur că suntem atât de sinceri în dezbaterile noastre. Știm că avem o finanțare care pur și simplu este insuficientă pentru a atinge toate obiectivele. Banii ajung pentru a acoperi doar dimensiunea socială și atât. Și cred că nu vorbim suficient despre sursele posibile de fonduri pentru celelalte domenii care vor trebui finanțate. Uh, și apoi am auzit de transferul de fonduri de la uh, coeziune, dacă anumite state membre să dea acești bani altor state membre. Și mă întreb, oare chiar este soluția potrivită aceasta? Și uh, aș face un apel la realism în această dezbatere. Haideți să fim foarte specifici, foarte concreți. Vorbim uh, despre foarte multe idealuri, Uh, despre felul în care zonele de minerit și minele pot să devină destinații turistice și muzee și mă întreb, oare cam de câte uh, muzee ale mineritului avem nevoie? Eu nu cred că avem nevoie de atât de multe. Ele există deja în toate statele membre. Nu, adevărul este că oamenii ăștia își vor pierde locuri de muncă și putem să spunem, da, pot să devină antreprenori, pot să-și deschidă o afacere, Sigur, e posibil și acest lucru, dar în același timp datele ne arată că 80% din toate startup-urile dau faliment în primul an de existență. Deci în această dezbatere ar trebui să putem să le explicăm cetățenilor europeni cum anume vrem să obținem obiectivele pe care le propunem și cum le vom finanța, cum vom finanța aceste eforturi. Pentru că deocamdată, îmi pare rău să vă spun, din punctul meu de vedere, nu prea avem uh, explicații bune pe care să le dăm cetățenilor. Să le spunem, da, trebuie să renunțăm la cărbune. Bun, ok. Dar nu avem o alternativă pentru acei oameni care vor fi afectați de această tranziție. Așa cum au spus și vorbitorii în prima parte a dezbaterii, uh, e vorba de sute de mii de cetățeni nu e foarte ușor să-i transferi pe toți acești oameni dintr-un sector, în sector al economiei în altul peste noapte. Așadar, care ar fi concluziile mele? Am decis să ne dărâmăm casa pentru că e veche, pentru că e urâtă, nu mai arată bine și o să construim o altă casă, una nouă. Foarte bine. Dar, haideți să fim sinceri, în momentul de față, nu ne putem permite decât fundația la această nouă casă și nimeni nu știe ce va urma apoi. Mulțumesc! Merci beaucoup, cher. Mulțumesc, dragă vicepreședinte. Acum dau cuvântul colegului Buda. Domnule președinte, mulțumesc. Mulțumesc și vorbitorilor din această dupămasă. Foarte interesantă dezbaterea. Și aș începe prin a vă spune că drumul spre iad este pavat cu intenții bune. Pentru că eu cred că în această situație suntem acum, cu această um, propunere din partea Comisiei, pe care mai mai aș spune că ar trebui să fie pusă oarecum în așteptare sau, dacă nu chiar să o respingem până când nu vedem pe ce bani ne putem baza. Oameni buni, vrem să facem ceva, dar noi vedem că astăzi nu avem acești bani cu care să construim această casă de care vorbea mai devreme domnul prim vicepreședinte. Acest 7,5 miliarde de euro s-a spus la un moment dat și eu așa am înțeles din dezbaterile de-a lungul timpului că sunt în afara cadrului financiar multianual. Dar statele membre încă nu s-a pus de comun acord nici care va fi anvelopa financiară pentru celelalte politici pe care le avem la nivel european. Doi, crede cineva că putem să acceptăm că vor fi bani tăiați de la coeziune și politica agricolă comună, care și așa este văduvită de resurse financiare? Să fim serioși. E o chestiune pe care nu putem să o acceptăm. Să fie foarte clar. Mai departe, am vorbit eminamente aici de dimensiunea socială. O chestie extrem de importantă, pentru că oamenii nu sunt niște borcane de murături pe care le muți într-o cămară într-alta, așa cum vrei tu, de la o perioadă la alta. Mai mult, s-a vorbit aici în uh, slide-urile pe care le-am avut în față doar de cei care sunt implicați în fenomenul în minerit direct. Dar să nu uităm industriile conexe, da, care vor fi afectate de aceste închideri de mină. N-a vorbit aproape nimeni însă de chestiune mult mai gravă. Oameni buni, închidem minele în condițiile în care, în România, de exemplu, 30% din sectorul energetic sau din energia furnizată pe piață este din minerit. Pun o întrebare Comisiei Europene și experților. Cu ce înlocuiesc această energie electrică de care are nevoie România și statele membre? Că nu discutăm doar de România aici. Cu ce o înlocuiesc? Că vântul nu bate, soarele nu arde tot timpul pe toată durata anului și eu totuși consum energie electrică. Cu ce o înlocuiesc? În rezoluția pe care am adoptat-o la nivelul Parlamentului European, am pus gazul acolo ca o chestie de tranziție și asta creează mari probleme pentru că sunt companii care investesc în tot felul de cercetări prin Marea Neagră sau prin alte zone, nici ele nu știu ce să mai facă, să își continue investițiile sau să se oprească. Și atunci uh, energia nucleară, la fel, n-am spus nimic despre ea, lăsând acolo undeva la o parte că putem și să o închidem și să o lăsăm mai departe să se dezvolte, dar vreau să mi se răspundă la această întrebare. De unde asigurăm energia electrică mai departe? apare o altă întrebare nu era oare mai bine și mai eficient să investim în ceea ce înseamnă tehnologizarea acestor capacități de producere a energiei electrice astfel încât să diminuăm această emisie de carbon? Oameni buni, dar nu ne putem transforma în niște Dumnezei să facem noi din nou lumea aceasta, că a fost lăsată de Dumnezeu așa cum a fost lăsată. Sigur că putem să diminuăm aceste fenomene, dar stau să mă întreb care va fi următorul domeniu vizat după sectorul mineritului pentru că sunt și alte sectoare care produc dioxid uh, de carbon. Le o să le închidem și pe acelea rând, rând pe rând. Ce punem în locul acestor sectoare? Deci eu cred că o dezbatere foarte serioasă și plecând de la ceea ce înseamnă finanțarea, de unde luăm banii, până la a ne gândi ce punem în locul acestor capacități care produc energie electrică. Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult! Doamna Perez, vă rog. Eh, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc tuturor experților care au venit astăzi pentru a ne prezenta acest fond de tranziție justă. Sunt de acord, eh, ca și colegii mei, și am și eu multe îngrijorări. Nevoile sunt clare. Dacă dorim ca regiunile europee să facă progrese către o tranziție energetică și spre un proces de decarbonizare, e clar că ele trebuie ajutate prin acest fond de tranziție justă. Însă nu întotdeauna acest fond este chiar just, pentru că ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi este că fondul acesta sancționează acele regiuni care și-au făcut deja temele. Și am să vă dau exemplul Spaniei, Spania sau regiunea de unde vin eu, regiunea Asturias sau alte regiuni care sunt în aceeași situație, Aragon, Castilla, Leon, sunt regiuni care depindeau de uh, industria extractivă, de mine, și au făcut eforturi de-a lungul timpului pentru a le închide. Anul trecut, de exemplu, s-a închis ultima mină de cărbune și uh, ultimele centrale termice care depind de cărbune sunt închise și ele în ziua de astăzi. Care este rezultatul? Consecințele din punct de vedere economic sunt foarte mari, uh, s-au pierdut multe locuri de muncă, în special în rândul tinerilor și efectul principal este acela al uh, scăderii populației în regiunile afectate. Deci, cred că ar trebui să ne gândim aici că această tranziție economică va avea uh, și consecințe asupra populației și acest fond de tranziție justă ar trebui să țină cont și de indica, indicatori de șomaj, de depopulare, de șomaj în rândul tinerilor, care acum nu sunt avute în vedere și de aceste regiuni care și-au făcut deja lecțiile în trecut și care acum sunt sancționate. Pe de altă parte, ar trebui să uh, ținem cont și de nivelul de ambiție, pentru că fondul ar trebui să fie legat direct de niște angajamente clare către obiective de tranziție climatică și angajamente în procesul de decarbonizare. Fondul de tranziție justă și fondurile FEDER de multe ori se suprapun între ele, așa cum s-a tras atenția aici, și de multe ori trebuie să se țină cont și de ajutoarele de stat dacă sunt permise sau nu. Aici uh, trebuie să vedem ce se întâmplă cu fondurile FEDER. Pe toți ne preocupă posibilitatea de a reduce politica de coeziune și în niciun caz nu poate fi înlocuită această politică cu fondul de tranziție justă. Sunt absolut de acord cu toate comentariile colegilor. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Cruc. Panie Przewodniczący, zgodnie z przedłożeniem Komisji celem funduszu... Domnule președinte, mulțumesc. Obiectivul acestui fond este acela de a ușura uh, consecințele sociale, economice ale acestei tranziții. Așa cum uh, președintele a spus foarte bine, e vorba de eficiență. De cât de eficienți vom fi și ce succes vom avea? Oare vom avea succes dacă avem doar 7,5 miliarde de euro? Întrebarea asta a fost adresată aici de mai multe ori și eu cred, așa cum cred mulți dintre colegii mei, că e o sumă foarte modestă de bani aceasta. Și această sumă de bani nu poate să aibă un impact veritabil asupra unei tranziții echitabile. 100 de miliarde de euro pentru întregul mecanism, dar e vorba de credite, contribuții naționale și chiar resurse private. Și apoi avem mm, aceste idei, transfer Uh, de la 1,5 uh, până la 3 ori alocare de fonduri. Sunt uh, surse, sunt fonduri de la coeziune. Coeziunea deja a pierdut fonduri față de perioada de programare precedentă. Dacă le mai scădem și mai mult aceste fonduri, va fi și mai greu pentru regiuni și pentru statele membre să îndeplinească obiectivele politicii de coeziune. De asemenea, neutralitatea tehnologică și obligațiile în acest sens. Și acestea reprezintă o provocare, mai ales când ne gândim la concluziile Consiliului din decembrie 2019. Statele membre trebuie să aibă libertatea de a defini modalitatea de a atinge obiectivele climatice. În uh, țări uh, care depind foarte mult de cărbune, cum este Polonia, uh, da, poate gazul și energia nucleară ar putea fi niște soluții care ar trebui să fie incluse în premisele fondului. Mai multe aspecte ale acestei propuneri uh, au fost deja puse în discuție astăzi și cred că din toate aceste motive va fi și mai dificil să facem față cu succes unei astfel de tranziții pentru care de fapt nu suntem pregătiți. Este clar din această discuție și sper că uh, Uh, cei de la comisie să fie deschiși să modifice uh, propunerea, pentru că e nevoie de multe schimbări pentru ca acest fond să poată opera cu succes. Mulțumesc foarte mult. Uh, colegul Nicola Alafanos a cerut să intervină. Ευχαριστώ. Στα πλαίσια του... Mulțumesc, domnule președinte. În cadrul acestei concurențe feroce între monopolurile din domeniul energiei, nu poate să existe o tranziție justă pentru oameni. Și asta ne demonstrează și experiențele din trecut de pe continentul european, mai ales în Grecia, printre altele. Noi avem uh, locuitori în uh, regiuni care de foarte mult timp produc energie. Macedonia Centrală, uh, departamentul Arcadia și alte zone din Grecia. Această politică care se numește New Green Deal sau uh, Just Transition uh, este rezultatul liberalizării sectorului energetic. Toate guvernele din Grecia au aplicat această politică și practic uh, am liberalizat piața. S-a vândut uh, la un preț foarte mic uh, compania de energie și companiile private au uh, cumpărat acea companie și poporul grec a plătit prețul pentru că prețul electricității a crescut la un nivel exorbitant. Și apoi uh, s-a dorit uh, să se facă un favor marilor monopoluri care sunt pentru energiile regenerabile și s-au impus impozite poporului grec astfel încât energiile regenerabile să poată fi finanțate. Acum uh, ne îndepărtăm de producția de lignit și care este rezultatul ei bine, unitățile de producție pe huilă sunt pe cale să se închidă și costul nu face decât să crească pentru consumatori. Nu este singura cale de urmat. Putem să avem un produs la nivel național, putem să modernizăm aceste instalații, putem să le adaptăm astfel încât emisiile să fie reduse și uh, putem gestiona mai bine mixul energetic. De aceea popoarele se mobilizează împotriva guvernului de dreapta și a guvernului precedent al Siriza de stânga. Așadar, poporul respinge toate aceste planuri și noi credem că există o nouă cale pe care o putem urma. Putem conta pe evoluțiile tehnologice și științifice și ne putem baza pe producția locală nu trebuie să oprim uh, producția locală, ci putem să uh, respectăm mediul, uh, continuând producția locală. Pe de altă parte, nu trebuie să creștem dependența de gazul natural uh, care va fi cumpărat din afară. Deci putem să propunem uh, gospodăriilor electricitate la preț scăzut și putem să avem un mix energetic care va respecta treptat mediul înconjurător. Pentru asta e nevoie de o planificare diferită la nivelul statelor membre trebuie făcută o planificare la nivel central, la nivelul economiilor naționale și așa se poate rezolva problema, pentru că energia este un bun public, popular uh, și nu trebuie să luăm măsuri pentru a reduce populația la sărăcie energetică și fără să mm, punem această sabia lui Damocles deasupra capului cetățenilor. Sărăcia energetică îi sperie pe oameni, pentru că dacă uh, oamenii nu reușesc să-și uh, plătească o factură de 500 de euro la energie, casa lor va fi scoasă la vânzare, va fi un dezastru. Mulțumesc. Colegul uh, ne a cerut să intervină. Arvoisa puheenjohtaja, Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc în finlandeză. Mielenkiintoisista ja antoisista esityksistä. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste prezentări foarte interesante. Aș vrea să spun și eu câteva cuvinte însă. Vreau să vă spun că turba lipsește în totalitate. Noi în Finlanda avem o suprafață foarte mare de turbă. Producem cam 20 de teravați de energie folosind turbă în fiecare an este de două ori uh, cantitatea de electricitate consumată de Estonia. Turba este un combustibil fosil și, și a aceste instalații ar trebui să fie dezafectate. De aceea vreau să se țină cont și de turbă în acest raport, pentru că în țara mea există o suprafață foarte mare de turbării. Acesta este un comentariu și acum am o întrebare. Regulile privind ajutorul de stat sunt respectate cu mare grijă. atunci când uh, se utilizează fondul pentru tranziție justă. Puteți clarifica faptul că ce înseamnă acest lucru? Există regiuni de coeziune care au anumite limite procentuale. De exemplu, anumite zone din Finlanda nu primesc niciun sprijin pentru investiții. Dar prin uh, acest fond, uh, ajutorul uh, nu poate fi acordat pentru că regulile privind ajutorul de stat interzic acest lucru. În ceea ce privește achizițiile publice, acestea pot ajuta la revigorarea acestor uh, zone cu turbă. Mulțumesc! Mulțumesc! Aceasta va fi o întrebare importantă care va fi adresată șefilor de state. Uh, și este o întrebare la care va trebui să ne aplecăm atunci când vom examina raportul nostru. Stefan Biju. Merci, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, fiecăruia dintre colegi și colege pentru calitatea prezentelor. Am auzit foarte multe îngrijorări și în acest stadiu al discuțiilor noastre vă propun să dăm dovadă de puțin optimism. E adevărat, este complicat să găsim soluții pentru a realiza această tranziție energetică. Știm care sunt mizele, știm care sunt dificultățile și am văzut din prezentări că toată lumea vorbește despre energii regenerabile. În nord, în sud, în est, în vest se caută soluții pentru alternative la cărbune. Am văzut că se mizează pe energie solară și eoliană. Și uh, în acest moment, uh, când căutăm soluții pentru Europa de mâine, vreau să vă spun că există deja aceste soluții în Europa de astăzi, în regiunile ultraperiferice și departamentele de peste mări. Uh, departamentele de peste mări uh, sunt un model în ceea ce privește energia solară, insulele Canare, un model în ceea ce privește energia eoliană și în Azore se fac cercetări pentru energia geotermală. Vă propun să veniți Uh, la noi ca să uh, reclădim împreună soluțiile alternative pentru energiile regenerabile. Adesea m-ați auzit spunând că Europa este o șansă pentru aceste departamente de peste mare și energiile regenerabile uh, sunt uh, soluții care se regăsesc acolo. Deci aceste departamente de peste mare sunt o șansă pentru Europa și vă spun cu convingere acest lucru. Mulțumesc foarte mult. Colegul Rope. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Gerbiami... Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În primul rând, aș vrea să atrag atenția Comisiei asupra unui aspect. Comisia a prezentat raportul, dar Lituania este inclusă în zona NATS 2. Asta s-a făcut în 2016 și cred că este un lucru major în ceea ce privește fondul de tranziție justă. Deci trebuie să evităm greșelile pe viitor. Oricum ar fi, lucrurile s-au pus în mișcare și trebuie să extragem beneficii din acest proces. Procesul trebuie să fie benefic pentru Uniunea Europeană în ansamblul său și pentru regiunile individuale. Comisia a stabilit niște obiective foarte ambițioase. Însă, anvelopa financiară este doar imaginară, pentru că nu avem deocamdată CFM-ul. Și va fi foarte bine să avem uh, o viziune clară asupra posibilităților de finanțare pentru o perioadă mai lungă, nu doar de șapte ani. Abia atunci vom putea să planificăm niște investiții serioase. Așadar, ce părere are Comisia despre asta? De asemenea, cred că trebuie să valorificăm experiențele existente. Avem zone în Uniunea Europeană unde au fost închise centralele nucleare și autoritățile locale au trebuit uh, să facă față unei probleme enorme. Au reușit și cred că trebuie să profităm de aceste experiențe. Există și o experiență similară în Lituania, pentru că noi uh, dezafectăm uh, o centrală nucleară. Și vreau să subliniez că în astfel de cazuri, la nivel regional, este important să se implementeze acțiuni reparatoare, pentru că um, numai așa putem să ne asigurăm că problemele sociale sunt reduse. Trebuie să ne gândim la nevoile reale ale zonelor. Poate că ceea ce are nevoie zona astăzi uh, Uh, nu va mai fi necesar în 10 sau 15 ani. De aceea trebuie să avem o perspectivă mai uh, extinsă asupra regiunii să vedem dacă nu cumva putem să aplicăm uh, scheme de import-export sau să dezvoltăm anumite capacități de producție. Abia atunci fiecare regiune va fi în siguranță și nu va mai fi nevoie ca oamenii să migreze între regiuni. Mai mulți uh, colegi au exprimat idei foarte interesante, dar trebuie să lucrăm din greu. Mulțumesc foarte mult. Avem uh, două ultime intervenții și sunt obligat să închei lista. Doamna Zalevska, după care colegul uh,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 Uh, e ca și cum a merge cu un tren rapid fără să știm care este destinația finală. De aceea mă bucur că am participat la această întrebare pentru că eu sunt membru al Comisiei Envi și la Comisia Envi nu s-au făcut uh, analize economice de acest fel. Cu toții spun că în acest regulament lipsește o abordare globală uh, la nivelul societății, a economiei, a, a Uh, crizei, uh, problema emisiilor. Iată ce auzim în această dezbatere, însă toate aceste elemente nu sunt reflectate în uh, regulament. Dacă ne uităm la realitatea societății, nu înțelegem foarte bine. Eu vin dintr-o regiune unde minele au fost închise în 1998, însă această zonă se confruntă în continuare cu o situație foarte dificilă cu uh, PIB-ul per capita, care este la nivelul 75% uh, în Polonia și în regiunea aceasta este de 50%. Uh, orașul nostru este de-a dreptul falimentar și nu avem prea multe proiecte. Uh, se presupunea că vom avea bani noi, bani proaspeți, însă de fapt e vorba de bani care vin de la alte proiecte. Vorbim aici despre noi uh, miliarde de euro, însă de fapt ne păcălim pe noi înșine și nu vedem uh, cum s-au făcut calculele și trebuie să vă spunem de câți bani avem nevoie noi, pentru că miniștrii de finanțe din toate statele membre nu vor să dea bani doar pe niște sloganuri, ci vor să aibă niște calcule foarte clare din punct de vedere economic. Deci, practic, ne păcălim aici pretinzând că dorim să implementăm anumite acțiuni. Ne bucurăm în continuare să avem pachetul electromobilitate, însă toate prevederile care sunt aici sunt complet absurde, pentru a elimina anumite uh, tipuri de transport din uh, orașe din uh, Germania sau din alte state. Toate acestea vor aduce și mai multe emisii, plus uh, uh tăierea copacilor și locuri de parcare de care va fi nevoie în plus. Agricultorii nu mai au ce face și în același timp uh, în iunie Uniunea Europeană a semnat un acord cu Mercosurul spunând că nu nimic, vom, ne vom descurca și vom reuși să susținem și agricultura. Vorbim aici despre industrii care consumă foarte mult energie, dar care ar trebui să-și reducă emisiile și în același timp agențiile europene discută cu toate aceste industrii și le spun închideți mai bine pentru că mai bine să importăm lucruri din China. Vorbesc aici, de exemplu, de bateriile pentru mașinile electrice. Și nu vreau să mai vorbesc despre situația țărilor de unde se exploatează litiul pentru aceste baterii, pentru că asta ține de competența altor comisii. Oricum, vreau să vă mulțumesc că aveți o abordare atât de pragmatică. Noi ar trebui să fim lideri la nivel european, nu-i așa? Mulțumesc foarte mult! Wysoka Komisjo, wątpliwości budzi zaproponowany zakres. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Am dubii în ceea ce privește domeniul de, a, de acoperire a acestei propuneri pentru Fondul pentru o tranziție justă, în special în ceea ce privește lipsa unei cerințe pentru neutralitate tehnologică. Pentru că sunt eliminate anumite soluții care sunt necesare în calea noastră către o tranziție justă. Lipsa unei astfel de cerințe este nejustificată, mai ales dacă ne gândim la concluziile Consiliului, potrivit cărora statele membre sunt libere să definească um, cum își ating obiectivele de neutralitate climatică. Țări precum Polonia, care depind foarte mult de cărbune, au nevoie de instrumente de succes pentru o tranziție justă. Și, din nou, energia nucleară este o chestiune care trebuie discutată. Vorbeam despre bani noi. Aceștia nu trebuie transferați de la politica de coeziune și de la politica agricolă. Metodologia de alocare nu este justificată. Polonia este singura țară care ar fi afectată și Polonia se opune clar cerinței de a transfera bani de la politica de coeziune națională la fondul pentru o tranziție justă. Astfel de transferuri ar fi justificate numai dacă ar fi uh, incluse suficiente de vreme în planificarea cheltuielilor pentru climă. Acest fond de tranziție justă trebuie să-și propună nu doar să atenueze consecințele socioeconomice negative, ci și să structureze această tranziție. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru o ultimă intervenție. Dau cuvântul colegului uh, Ninas după care voi da cuvântul 5 minute fiecărui expert, dacă doriți să interveniți, dacă nu, foarte bine. Și atunci, după care vom lăsa comisia să dea niște răspunsuri generale, iar apoi vor fi câteva observații finale din partea raportului nostru, iar eu voi încheia dezbaterea. Da, am să vorbesc germană, pentru că nu vreau să fac doar un comentariu pe o chestiune, ci vreau să fac direct trei comentarii. Primul merge în direcția secretariatului Comisiei și a președintelui. Ce am văzut astăzi, cred că a fost uh, un schimb de opinii fulminant, care, din păcate, a fost încorsetat într-o manieră uh, foarte uh, tradițională și aș ruga secretariatul și pe domnul președinte să se gândească la un model viitor de organizare a dezbaterii astfel încât să fie într-adevăr un schimb de opinii uh, veritabil. Bun. Ce vreau să spun despre conținut? În primul rând, dacă vrem să rezolvăm problemele, nu putem să ne cramponăm de trecut. Pentru că noi nu suntem aici să păstrăm totul așa cum a fost, pentru că viitorul este întotdeauna înainte și sarcina noastră este să căutăm soluții pentru viitor. Și de aceea vreau să reamintesc colegilor noștri că noi, Parlamentul European, am decis că dorim cât mai repede să renunțăm la toți combustibilii fosili și nu se poate ca uh, Uh, fiecare, în toate comisiile, să spun, a, de aici se merge prea departe, a, aici nu se poate face așa. Uh, ce vrem să facem? Vrem să menținem trecutul sau vrem să organizăm lucrurile pentru viitor? Asta vreau să le reamintesc tuturor colegilor care majoritatea au și plecat deja, dar totuși uh, domnul Biju este încă aici și vreau să-i mulțumesc pentru comentariul făcut referitor la tehnologiile viitorului, pentru că ceea ce putem face prin trecerea aceasta nu este mai puțin decât șlagărul de export al viitorului. Uh, tehnologia germană este considerată a fi cea mai bună din lume, o exportă, a exportat-o și din 2009 a introdus de asemenea cerințe. Um, Dar din păcate, lucrurile s-au înrătățit atât de mult încât panourile solare nu mai pot fi uh, cumpărate decât în China acum. Um, eu cred că uh, țările noastre pot să aibă uh, rezultate foarte bune la export dacă își concentrează uh, eforturile asupra tehnologiilor noi. Uh, la tehnologiile oliene, de exemplu. Uh, acestea sunt produse în nordul Europei și sunt exportate și către sud-estul Asiei. Și acolo toată lumea își îndreaptă ochii către Europa pentru că acolo este expertiza în acest domeniu. Și uh, Uh, colege, deci colegei noastre Perez, vreau să spun că tocmai în Aragon există un proiect în care cetătorii europeni uh, încearcă împreună să construiască um, un uh, uh dispozitiv care folosește tehnologia solară uh, pentru a uh, produce energie și este un tip de energie pe care putem să o vindem apoi în întreaga lume către zonele unde este foarte mult soare, unde e foarte cald, în America de Sud, în Africa. Putem să câștigăm foarte mulți bani. Deci uh, să ne gândim și la posibilități, nu doar la toate problemele. Și apropo de trecut, vreau să-i uh, spun uh, și doamnei Cru, care a vorbit despre energia nucleară. Oameni buni, ideea este să renunțăm cât mai repede la energia nucleară, pentru că ultima centrală nucleară care a fost construită, microfonul vorbitorului s-a întrerupt, E bine, ce deja se uh, construiește de 15 ani, deja a înghițit miliarde de euro în uh, Regatul Unit și în continuare nu e gata. Păi dacă astfel vrem să producem energie, atunci în 2050 nu vom mai putea să facem nimica. De aceea, haideți să nu ne concentrăm asupra energia nucleară, ci asupra energiilor, uh, tehnologiilor viitorului. Bon, tu regrettes les Mulțumesc. Tu nu ești uh, ultimul care are discursuri mai lungi. Mai avem 15 minute la dispoziție și pot să vă spun din experiență, atunci când uh, dezbaterile nu sunt organizate dinainte, uh, atunci funcționează bine. Pe de altă parte, suntem colegiuitori deci trebuie să admitem că cei care au responsabilitatea să lucreze pe acest fond de tranziție justă, după ce au ascultat ce avea de spus comisia și experții, trebuie să-și asume responsabilitatea și tocmai asta facem și noi, s-au pus întrebări, s-au exprimat puncte de vedere și e foarte bine că am făcut-o. Suntem acum la începutul analizei pe marginea acestui fond. A fost o dezbatere foarte interesantă este de asemenea interesant să vedem că părerile sunt oarecum diferite, însă există această senzație generalizată de uh, preocupare în legătură cu felul în care se va gestiona acest fond pentru a atinge obiectivele stabilite. Am să dau acum uh, cuvântul pentru două minute, pentru că mi s-a atras atenția că Comitetul Economic și Social a venit de asemenea pentru a asista la dezbaterea noastră. Vă mulțumesc, nu știam că veți fi prezenți aici, așa că am să vă dau cuvântul acum și mi-am luat angajamentul față de uh, reprezentantul Comitetului Economic și Social că reprezentanții dumneavoastră vor veni din nou în fața comisiei noastre pentru o prezentare mult mai extinsă pe mai multe chestiuni, inclusiv pe fondul de tranziție justă. Doamna Didal, vă dau cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, și voi vorbi în italiană, dacă îmi permiteți. Mă numesc Esther Didal, uh, sunt membru al CESE și fac parte din al doilea grup de lucru. N-am să vorbesc prea mult pentru că s-au spus deja foarte uh, multe pe această temă. Noi am adoptat deja avizul pe marginea propunerii comisiei și adevărul este că uh, ni se pare o propunere foarte bună, dar avem câteva îndoieli în ceea ce privește anumite alineate. Ne-am dorit ca acest fond de tranziție justă să nu se limiteze doar la finanțarea procesului de decarbonizare, ci să meargă dincolo de această limită. Ne îngrijorează, pe de altă parte, faptul că s-ar putea reduce cuantumul de finanțare de la Fondul Social European Plus, FSE Plus și de la FEDER. Ne teamă de asemenea că dacă nu se fac uh, controle permanente, nu se realizează o monitorizare a felului în care sunt alocate resursele, până la urmă efectul nu va fi cel scontat. Aș face un singur comentariu, pentru că aproape tot ce era de spus s-a spus deja în această dezbatere. Noi considerăm că ar trebui să se facă o armonizare cel puțin între anumite acțiuni, pentru că trăim astăzi într-o economie globală interdependentă. Vorbim de dezafectarea uh, minelor și dacă dezafectăm o mină, de exemplu, în Republica Cehă, aceasta poate avea consecințe uh, la nivelul unei fabrici care producea elemente uh, pentru acea mină, de exemplu în Spania. Deci efectele pot trece dincolo de frontiere. Anumite acțiuni uh, care se realizează într-o anumită regiune, după cum spuneam, pot avea efecte transfrontaliere și autoritățile locale nu sunt obligate să prezinte planuri uh, teritoriale de decât în cazul în care există problema dezafectării. Și dacă nu se prezintă aceste planuri, uh, uh, persoanele care își vor pierde locul de muncă nu vor beneficia de niciun fel de ajutor. Într-un astfel de context, noi considerăm că ajutoarele publice pentru care s-a prevăzut deja o anumită flexibilitate, considerăm că marja de flexibilitate ar trebui să crească și chiar foarte mult. Considerăm că aceasta este soluția de care pe care ar putea utiliza statele membre tocmai pentru a putea face față situațiilor neprevăzute. În încheiere, aș vrea să spun că știm cu toții că dezvoltarea durabilă și acțiunile climatice au consecințe pozitive, că până la urmă ne ajută să facem economii din punctul de vedere al costurilor în domeniul sănătate și așa mai departe. Și toate aceste cheltuieli ar trebui să uh, fie uh, scoase din calculul făcut în cadrul pactului de stabilitate. Noi vom avea o primă reuniune mâine, vom discuta la plenara din aprilie. Am prevăzut și o misiune la fața locului în Macedonia pentru a vedea la fața locului care sunt consecințele dezafectării unor astfel de industrii miniere. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Didale! Îl rog pe raportorul nostru să mențină legătura cu dumneavoastră și pe viitor. Exercițiul pe care vi l-am cerut, bineînțeles, este dificil. Acum am să dau cuvântul Comisiei pentru 5 minute, după care vom continua cu restul invitaților. Mulțumesc, domnule președinte. Este o atitudine foarte generoasă din partea dumneavoastră să-mi dați cuvântul din nou. Au fost comentarii atât de interesante în această dezbatere. Însă am să mă limitez doar la câteva dintre comentariile care s-au făcut, uh, pentru că cred că există o serie de elemente care reflectă politici mult mai generale, politici în domeniul energiei, comerciale, de asemenea considerațiuni care țin de mediu și care depășesc domeniul de aplicare al propunerii noastre. Deci mă voi limita însă trebuie să țineți cont că dacă doriți clarificări pe alte teme, o putem face la nivel bilateral fără probleme. În primul rând, aș vrea să revin la comentariul asupra justeței, asupra echitabilității acestui fond. Trebuie să subliniez faptul că acest fond uh, este un instrument care este orientat spre viitor și care trebuie să aducă rezultate pe viitor. Nu este vorba doar de a renumi niște acțiuni din trecut, ci e vorba de a aduce spre viitor un proces necesar pentru care e nevoie de o serie de măsuri și e la fel ca și în cazul politicii de coeziune, în sensul că și politica de coeziune se centrează pe provocări și resursele sunt alocate ținând cont de provocările cu care se confruntă statele membre și anumite regiuni. Deci aceeași logică se aplică și aici, însă ar trebui să subliniez faptul că 30% din resursele propuse în fondul de tranziție justă merg către țările de coeziune, deci cu PIB-ul sub nivelul de 90% în media europeană. S-a vorbit și despre ajutoarele de stat și aș vrea să fac un comentariu foarte clar în acest sens. Politica de coeziune este un instrument care respectă ple de plin și acționează în conformitate cu regulile ajutoarelor de stat care sunt în vigoare. Deci propunerea actuală nu afectează în niciun fel cadrul pentru ajutoarele de stat în vigoare la ora actuală. Știți că acest cadru este revizuit la ora actuală și ghidul pentru ajutoarele de stat este de asemenea revizuit. Există o serie de elemente de facilitare la nivel sectorial care sunt acum analizate în cadrul comunicării pentru planul de investiții durabile în Europa, însă nu există intenția de a modifica uh, Uh, procesul regional al ajutoarelor de stat și regiunile care sunt asistate uh, vor rămâne în continuare aceleași, așa cum este prevăzut în tratate. Din punctul de vedere al politicilor de coeziune și relația cu fondul de tranziție justă, am ascultat foarte atent îngrijorările manifestate și, practic, existau două tipuri de îngrijorări. Pe de o parte, s-a manifestat îngrijorarea că fondul face practic același lucru ca politica de coeziune, deci nu are o valoare adăugată și pe de altă parte se spunea că fondul de tranziție justă va face ceva complet diferit și va da la o parte resursele de la politica de coeziune. Însă, din punctul de vedere al Comisiei, Fondul acesta trebuie să fie înțeles ca un complement al politicii de coeziune, pentru că există o serie de elemente, strategia pentru uh, specializare inteligentă și tot felul de alte elemente, uh, elemente de tranziție energetică, incluzând aici și infrastructură, incluziune socială, toate aceste elemente sunt prezente în politica de coeziune și au fost întotdeauna elemente de facilitare a obiectivelor, iar acum, în cadrul fondului de tranziție justă, e important să înțelegem care este domeniul de aplicare pentru ca acesta să fie complementar politicii de coeziune. Și în acest sens, v-aș invita să analizați mai îndeaproape ce anume s-a propus ca și domeniul de aplicare. Pot să vă spun din punctul de vedere al Comisiei că avem în jur de 30 de domenii subsectoriale care sunt propuse spre susținere și dacă ne gândim la echilibrele regionale, este important să plecăm de la premiza textului pe care îl avem în față pentru a înțelege foarte bine ceea ce ne dorim. S-a vorbit uh, și la posibilitatea de a restrânge domeniul de aplicare doar pentru acțiuni FSE. Însă eu cred că fondul este cel mai util dacă rămâne flexibil pentru a ajuta diverse state membre, diverse regiuni care se confruntă cu provocări foarte diverse între ele. În momentul în care răstrângem mixul de politici prin domeniul de aplicare, atunci instrumentul va avea un impact limitat, deci nu optim. Da, intervine președintele, întrerupe reprezentanta Comisiei. Vă mulțumesc, știu că ați putea continua încă foarte mult. Vă mulțumesc pentru precizia răspunsurilor dumneavoastră. Important este că Parlamentul a reacționat, avem multe de făcut și este important să auzim și ce are de spus raportorul pentru câteva minute. Până la urmă, președintele este cel care se sacrifică atunci când nu îi întrerupe pe ceilalți și am multe de spus pe care nu le voi putea spune acum. Θέλω να σας ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε για την άτια οργανωμένη αυτή συζήτηση. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru organizarea acestei dezbateri care ne-a adus atât de multe informații. Am văzut aici mai multe puncte de vedere din partea colegilor am constatat puncte de convergență și de divergență și asta ne va ajuta foarte mult pe viitor. Vreau să vă mulțumesc tuturor uh, experților, invitațiilor de astăzi, care au venit cu foarte multe date concrete. Le vom analiza cu atenție și aș vrea să fac acum câteva constatări. În primul rând, s-a prezentat o idee pentru că avem uh, aici uh, reprezentanții de la comisie, raportorul și raportorii din umbră. Se pare că au o idee în comun, un anumit consens uh, care se va reflecta într-un document care ne va ajuta. Ne va ajuta, de exemplu, în cadrul negocierilor, în cadrul trialogului, pentru ca pactul ecologic european să devină realitate și pentru a putea finanța tranziția necesară pentru a ajunge în anul 2050 și pentru a oferi noi oportunități regiunilor afectate. Însă toate acestea trebuie văzute într-un anumit context. Și dacă ne gândim ce se întâmplă la Consiliu la ora actuală, ne punem întrebarea în ce măsură uh, CFM-ul va ajunge la un anumit nivel sau la altul, la 1% sau 1,3% sau la ce nivel se va ajunge. Dacă e să ne comparăm, de exemplu, cu Statele Unite, obiectivele Statelor Unite sunt mult mai reduse la nivel general, însă alocă 6% din PIB pentru ele și noi dezbatem aici dacă dorim 1 sau 1,3%. Aș vrea și eu să știu care este părerea colegilor. Încotro să ne îndreptăm. S-a spus deja că 7,5 miliarde de euro sunt foarte puțini bani. Și E adevărat că ne dorim 30 uh, de uh, miliarde pentru fondul de tranziție justă, probabil că nu vom ajunge niciodată acolo, dar ar trebui ca împreună cu ceilalți colegi să vedem unde să punem limita aici la Parlamentul European. Ce fel de limita să marcăm? Oricum, sunt de acord cu tot ce s-a spus aici, că ar trebui să vedem această tranziție ca o oportunitate uh, oportunitate pentru a arăta lumii încotro trebuie să ne îndreptăm din punctul de vedere al mediului și de asemenea o oportunitate pentru a nu lăsa pe nimeni în urmă. Și pentru a face toate astea avem nevoie de bani, bani pe care trebuie să-i găsim nu luându-i din altă parte, de la alte fonduri, ci venind cu bani noi. Vă mulțumesc încă o dată, mulțumesc domnule președinte pentru cooperarea bună pe care am avut-o, mulțumesc de asemenea colegilor. Voi uh, menține legătura și cu colegii de la celelalte comisii și sper ca Parlamentul să ne clarifice felul în care comisiile parlamentare se vor implica în această dezbatere pentru a atinge rezultatul optim. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, vă urez succes în munca dumneavoastră. Bineînțeles, veți avea susținerea stafului Comisiei Regii. Nu am să mai spun nimic uh, la sfârșitul acestei dezbateri, pentru că alții au făcut-o în numele meu, însă vreau să mulțumesc uh, foarte mult uh, tuturor celor care au participat la un seminar de mare calitate și vreau să mulțumesc departamentului tematic B, vreau să mulțumesc de asemenea experților care au venit astăzi aici pentru a face prezentări extrem de utile și de mare calitate, care uh, vor fi esențiale pentru munca noastră de legiferare și mulțumesc uh, Comisiei Europene, Comitetului Economic și Social și, bineînțeles, tuturor interpreților, spune cu amabilitate președintele, și ne reîntâlnim mâine dimineața la ora 9. Vă mulțumesc încă o dată că ați fost prezenți uh, în această dupămasă atât de numeroși aici în sală. Mulțumesc!